Okay, um, I'm looking around to see, well, what we can do... Președinta, mă uit să văd dacă putem să votăm uh, adoptarea agendei. Văd că nu se opune nimeni. Oricum nu sunt sigură că pot să continui. Pentru că nici nu au venit raportorii din umbra pentru primul uh, subiect, așa că nu vreau să <laughs> uh, vorbesc în fața unei săli uh, goale. Și nici nu vreau să-mi citesc anunțurile președintei în fața unei săli goale. Spuneam că nici uh, persoanele responsabile de primul subiect nu sunt aici. Ne dați voie să tragem un pui de somn? Întreabă cineva din sală. Văd că nici PPE-ul nu este. Nu știu dacă e prezent vreun grup, nici grupul tău, Filip. Ba da, grupul nostru este reprezentat. Atunci trecem la punctul 2, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 4-5 noiembrie. Le considerăm aprobate. Îl considerăm aprobat. O să fac comunicările președintelui când o să vină mai multă lume. Și ajung acum la punctul 4, dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea. Aici eu am fost raportoarea pentru aviz și astăzi examinăm amendamentele. În primul rând, trebuie să vă spun că a existat o convergență foarte importantă pe majoritatea amendamentelor care vor conduce la compromisuri pe care majoritatea colegilor le vor putea susține. Și voi circula un prim proiect al amendamentelor de compromis la sfârșitul acestei ședințe. acționăm aici în conformitate cu uh, uh regula 49 și nu cu regula 50. În primul rând, plafoanele pentru tipurile de companii și tipurile de informații care trebuie dezvăluite. Există aici amendamente care doresc o reducere și altele o creștere a acestor plafoane și va trebui să votăm. În orice caz, trebuie să fim atenți la domeniul de aplicare, mai ales atunci când cerem companiilor să dezvăluie informații suplimentare care merg peste ceea ce uh, a propus Comisia. Nu dorim să îngreunăm și mai mult uh, sarcina companiilor europene. Ideea mea inițială era să mă concentrez în primul rând pe cifra de afaceri a unei companii și nu pe numărul de angajați, mai ales că companiile financiare mm. pot avea cifre de afaceri foarte ridicate, dar uh, un număr de angajați redus și pot avea un impact foarte mare în țările în care funcționează ca urmare, ar trebui să facă parte din domeniul de aplicare. Însă, sigur că sunt gata să văd care este și părerea celorlalți colegi și să vedem dacă trebuie să aducem aici o armonizare cu directiva privind contabilitatea. Apoi, se mai vorbește și despre um, partea de um, logistică, partea de furnizare și partea de funcționare a acestor companii. Există amendamente care merg și mai departe și cer companiilor să se bazeze pe cadrul european. Alte amendamente își propun să întărească orientările deja existente în acest domeniu, mai ales orientările OCDE cu privire la companiile multinaționale. Mă bucur să văd că multe amendamente cer raportări Uh, individuale la nivel de țară, pe sectoare. Este un mesaj puternic aici. care arată clar calea pe care suntem gata să mergem. Și cred că ar trebui să mergem mai departe, mai ales având în vedere sprijinul oferit de Comisie și de Consiliul European. Însă trebuie să fim atenți unde introducem aceste amendamente. Eu am uh, înaintat câteva amendamente Uh, pe care apoi le-am modificat, le-am mutat în alte părți. Sunt amendamente și din partea socialiștilor și o să o ascultăm și pe Arlin, care va vorbi și despre cele mai recente evoluții în termen de directiva contabilității și trebuie să văd, privind contabilitatea și trebuie să vedem acolo dacă nu sunt conflicte de legislație. Ar fi bine ca cele două acte să rămână cât mai apropiate. Și Vom încerca să ajungem la un consens pentru a vedea care domeniu de aplicare este cel mai sigur și cel mai larg. În orice caz, m-aș bucura să văd raportările la nivel individual, la nivel de țară și amendamentele privind auditul. La cerințele privind diversitatea. Este important ca aceste companii să aibă o politică prin care să încurajeze diversitatea. Salut acele amendamente care acoperă acest subiect și Sperăm să le putem include în compromisuri sau să le votăm ca atare. De asemenea, cred că ar trebui ca această cerință să se aplice companiilor cotate la bursă, de deosebire de informațiile nefinanciare, dar sunt deschisă la sugestii pe acest subiect. De asemenea, îmi place mm, acel principiu care aduce flexibilitate companiilor în termen de impact asupra societății și aceste companii ar trebui să ofere argumente suficiente în momentul în care nu fac astfel de nu aplică astfel de politici privind diversitatea și să nu se rezume la niște explicații sumare. Jean-Paul Gauzès a introdus și o clauză de garantare. Însă trebuie să fim atenți pentru că va avea consecințe asupra acordului care, la care s-a ajuns deja în directiva privind contabilitatea pentru industriile extractive. E vorba de o cerință de dezvăluire aici dacă este vorba de un risc de încălcare a regulii transparenței. Comisia a făcut o evaluare a Comisia ar trebui, poate, să facă o evaluare a necesității dezvăluirii acestui tip de informații. Abordarea pe care am adoptat-o eu în CRD 4 a fost următoarea, să se aplice obligația de dezvăluire și dacă este nevoie de o limitare a domeniului, cazul să fie referit, să fie deferit um, autorității competente, în cazul respectiv autorității responsabile, autorității fiscale. Pentru orice limitare a domeniului de aplicare, acest lucru trebuie să fie justificat. Însă vom discuta acest subiect și cu OCDE mâine. Acum, în ceea ce privește indicatorii minimi, aștept cu interes explicația dumneavoastră, Filip, pentru că doriți să oferiți o competență sporită Comisiei pentru a lua o decizie aici și cred că ne veți explica opțiunea dumneavoastră. Sunt și niște respingere ale propunerii aici, toate de sursă germană și sigur că înțeleg că transparența este un subiect, transparența în ceea ce privește companiile este un subiect foarte important în Germania, care este constant pe ordinea de zi. Uh, și deseori uh, se încearcă o limitare a acestei a acestui domeniu nu este un lucru pe care eu l-aș susține. Acum, trecând la raportorii din umbră, o să-i dau cuvântul întâi lui Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte, îmi făceam griji că am întârziat, dar am ajuns la timp până la urmă. O să revin asupra unui singur punct, amendamentul pe care l-am depus, despre care ați vorbit dumneavoastră deja. Cred că trebuie să evităm orice intoxicare aici. Unele din persoanele care au citit acest amendament fie nu l-au citit bine, fie nu l-au înțeles bine, pentru că chiar și autoritățile franceze m-au contactat și mi-au spus că nu fac decât să demolez lucrurile care se întâmplă deja la nivel național. Ceea ce mi se pare un pic exagerat. Președinta, îmi pare rău, dar nu am uh, ascultat încă traducerea în engleză. Domnul Gozes, aștept atunci să vă puneți casca, pentru că altfel comunicarea noastră va fi deficientă. Spuneam că amendamentul meu a fost prost înțeles. Nu e vorba Președinte, îmi pare rău, dar ascult limba franceză în loc de engleză. Ce, uh, ce noroc, spune domnul Gozes. Când încerc și eu să am un dialog în public cu doamna președintă și nu reușesc. Bun, reiau, spune domnul Gozes. Spuneam, că amendamentul meu nu are nimic exploziv, probabil că a fost prost citit, pentru că nu îmi propun să distrug informațiile transmise la nivel de țară, ci să tratez un caz foarte specific, care există în anumite țări, unde autoritățile naționale interzic publicarea anumitor informații. Există țări care poate nu sunt așa de deschise și care interzic această publicare și atunci se pune problema ce trebuie să facă compania în acest caz. Pur și simplu, dacă într-o țară există o interdicție de dezvoltare a anumitor informații, compania nu este scutită de a face asta. Compania trebuie să se adreseze Com- Comisiei Europene pentru a explica în ce caz se află și Comisia va evalua dacă este vorba de o situație rezonabilă sau de un caz inventat, exagerat tocmai pentru a se evita această obligație de dezvăluire a informațiilor. Dacă aș aplica legislația franceză, aș spune că nimeni nu este obligat să execute un ordin ilegal și deci că nu putem obliga o companie să dezvăluie informații care ar pune-o în pericolul de a fi uh, urmărită penal în propria țară, având în vedere că în țara sa există o interdicție de dezvăluire a celor informații. În orice caz, din punctul meu de vedere, Comisia Europeană trebuie să fie cea care decide dacă această uh, temere de sancțiuni în propria țară este legitimă sau este pur și simplu ceva inventat. Deci trebuie să avem încredere în poziția Comisiei în acest uh, caz. Mulțumesc, Arlene. Well, if I could just say that, um, and I'm, I'm speaking in behalf of my group, and I Mulțumesc, vorbesc în numele grupului meu. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru un raport pe care îl considerăm, un aviz pe care îl considerăm foarte pozitiv și care arată care este viziunea Comisiei în acest domeniu al dezvăluirii informațiilor, numai din punctul de vedere al legislației CRD 4. Ne bucurăm să vedem că s-au introdus uh, indicatorii cheie de performanță, că există o conformitate întărită. Uh, ne bucură să vedem um, aplicarea obligației de transparență și în uh, lanțul de furnizare. De asemenea, ne bucură și obligația de transparență în ceea ce privește mecanismele fiscale. Nu există dezacorduri majore din partea noastră și cred și sper că vom uh, putea să avem un vot uh, convergent care să conducă la un uh, aviz puternic, așa cum va fi el votat și în Comisia Jurii, unde sunt de asemenea membră în conformitate cu directiva privind transparența. Însă un lucru pe care vreau să fiu foarte clară. Răspunzându-i lui Jean-Paul. Nu vreau să intrăm în acele mm, uh, scutiri în cazul în care există un risc penal în uh, țara respectivă. Însă, atunci când vorbim despre industriile extractive și industriile mm, silvice, există reguli foarte clare și nu putem să le evităm. și am semnat această lege în momentul în care câștigătoarea premiului Zaharov și-a recuperat premiul și a spus că Birmania are uh, resurse naturale imense și legislația noastră privind transparența va aduce schimbări pozitive pentru populația din țara ei. Și așa că cred că nu ar trebui să neglijăm acest lucru. dacă am permite aceste scutiri uh, pe criterii penale pentru aceste tipuri de industrii, ar însemna că Angola, Camerun și toate țările care nu au acest gen de legislație o vor introduce tocmai pentru a evita această obligație de transparență și nu a face decât să creăm un vid juridic aici. Și îmi pare rău să văd că uh, companiile din acest sector au transmis un aviz juridic de la o firmă foarte respectată care aduce uh, confuzie în aceste dezbateri. Ei uh, doresc să um, se revizuiască deciziile care au fost luate deja în domeniul industriilor uh, extractive și este regretabil acest lucru. Și acum este păcat că și Comisia ne cere să ne ocupăm exact de aceleași sectoare. Poziția raportoarei este însă foarte mm, inteligentă pentru că uh, acest amendament vine să schimbe cumva articolul și va rezolva problemele, permițând raportările la nivel uh, de țară pentru toate sectoarele industriale, însă aș vrea să intre aici uh, și industria petrolieră și industria gazelor naturale, pentru că uh, nu mai vrem să uh, permitem uh, regimurilor corupte să nu fie responsabilitate, să nu fie trase la răspundere în țările care reușesc să evite această legislație. Și acum câteva aspecte unde ar trebui să fim prudenți. Nu pentru că vreau să îngreunez lucrurile, dar pentru că trebuie să ne gândim foarte atent la modul în care gestionăm aceste uh, aspecte problematice. Nu mai avem foarte mult timp mâine vor fi uh, discutate uh, trei uh, propuneri. Una va fi cea pe care o avem uh, pe uh, masa de lucru, cealaltă este, uh, este propunerea președinției pe care o prefer și care creează cele mai înalte standarde posibile. și care pune în lumină exact această obligație de raportare uh, la nivel de țară. Însă, într-adevăr, unii se tem că întreaga propunere legată de dezvăluirea informațiilor nefinanciare ar putea să cadă dacă nu reușim să ne punem de acord asupra acestei uh, cerințe a rapoartelor defalcate pe fiecare țară. De aceea cred că raportoarea și raportorii din umbră trebuie să se gândească foarte bine cum putem să obținem cea mai bună soluție și să nu lăsăm anumite industrii să submineze părți din această legislație și să ne oblige să renunțăm la aceste rapoarte defalcate pe fiecare țară. Raportoarea Uh, trebuie să se asigure că propunerea acestei comisii va fi una solidă. Însă, într-adevăr, Există uh, și uh, un anumit scepticism față de aceste raportări defalcate pe fiecare țară, care ar putea fi cumva compensate cu informațiile nefinanciare. Mulțumesc, Carlin, și acum îi dau cuvântul lui Filip. Uh, with uh, the conversation that Arlene just started. Uh, Marlene, uh, well, first, uh, I think that we should protect CBCR where we... Mulțumesc. În primul industria extractivă silvică și băncile uh, de asemenea sunt uh, implicate în această raportare pentru fiecare țară. E un lucru care există în legislație și nu doresc să dispară peste noapte. Și sunt de acord cu ce a spus Arlene sancțiuni discriminatorii ar, ar însemna că se referă la Angola, dar și la insulele Caiman, deci pot, pot apărea și reacții negative și domeniul penal uh, este doar o scuză ca marile bănci să nu aplice raportarea defalcată pe care țară. Deci este un domeniu interzis pentru mine. Dacă vor apărea problemele, vom rezolva, dar trebuie să existe obligația asta în primul rând și uh, ce am putea face e să aplicăm pedepse mai severe decât cele din uh, țările uh, care nu ne plac, să spun așa. Și atunci uh, alegerea mai bună ar fi legile noastre, nu ale lor. În legătură cu strategia, experiența mea Sharon a fost acolo când am negociat CRD 4, cerințele de capital 4. Toate statele membre erau împotriva noastră, că nici măcar unul nu ne susținea. Poate Germania, nu-mi amintesc. Nimeni n-a fost de partea noastră. Lucru bun e că uh, avem alegerile europene care bat la ușă. Uh, trebuie să fim atenți față de opinia publică, pentru că vă întreb care ar fi justificarea oricărui fel de guvern uh, atunci când ar face ceva împotriva transparenței. Sigur că există scuza uh, precum că s-ar adăuga un nivel suplimentar de birocrație și așa mai departe. Știm, știm, asta, asta e, doar, uh, e doar un alibi. Știm că toate marile companii au cifrele respective, le au la dispoziție Uh, îi costă zero eforturile publice și ăștia sunt tipii pe care vrem să-i uh, facem să respecte regulile. Ce scuză ar putea să inventeze prin care să justifice într-o campanie electorală că nu dorim uh, divulgarea informațiilor? Aș adăuga că vine și Consiliul din decembrie, foarte interesant va fi, pentru că acolo trebuie să-și respecte promisiunea pe care a făcut-o în luna mai, când s-a spus că, bun, vom pune capăt secretului bancar în decembrie, și anume decembrie din acest an, adică peste câteva săptămâni. Putem uh, face presiuni suplimentare, să spunem, veți, uh, veți face ce a spus, dar vă veți opune nouă în legătură cu raportarea defalcată pe fiecare țară. Vreți să deschidem într-adevăr o dez, dezbatere? Vă rog, chiar vă rog să vedem ce o să faceți. Deci în loc să spunem, uh, ar trebui să fim mai moderați în legătură cu ce punem noi la raportarea nefinanciară. Cred că aici opinia publică are dreptate atunci când exercită presiuni asupra, aș spune, taberei răului. Și n-am nicio problemă să-i numesc așa pentru că asta este, așa stau lucrurile ei într-adevăr vor să apere ceea ce este de neapărat. Aici aș fi foarte dur. Cred că e, nu doar așa înțeleg ei, dacă îi amenințăm. Bun, la Comisia Jurii, dacă acolo atitudinea e moderată, știm că sunt lobbyiști buni acolo, nu în afara Parlamentului, ci înăuntru, atunci sigur că poate avem dificultăți. Rolul nostru va fi mai dificil. Dar norocul la cer de patru e că n-a trebuit să ținem cont de jurii în, acela, în acest caz trebuie să ținem cont. Însă, iată, i-aș provoca pe cei de la juri cu uh, aceeași uh, temă. Dieter Lene chiar dorește să apară ca avocatul diavolului, ca avocatul întunericului, nu al transparenței. Sigur, știm alegerile din Germania, sigur, dar au trecut, dar poate în Renania de Nord-Vestfalia mai este o ocazie să punem presiune asupra lui. Nu am nicio problemă să-l provoc. Haideți să îi arătăm exact care sunt cei care se opun, că nu mai suport uh, această atitudine. Bun, cum să facem uh, asta acceptabil? Eu spune că cei care spun că într-adevăr, trebuie să avem raportarea defalcată pentru micile companii. Asta probabil că va fi o sarcină suplimentară pe umerilor. Noi, cu amendamentele noastre, propunem o a treia cale, ca să spun așa. Poate alt nivel pentru fiecare sau pentru fiecare nivelul său, dar dacă spune cineva că există un prag sub care există exceptări la legislație, că cei mai mici sunt exceptați, uh, al doilea nivel este respectă sau explică și al treilea nivel ar fi obligatoriu. Poate că am putea găsi un mix între aceste trei niveluri de uh, respectare. Cred că putem găsi un acord, dar trebuie găsit nivelul corect, limitele corecte trebuie găsite când nu e vorba de raportare financiară, dacă este acceptabil uh, pentru o mare majoritate dintre noi, așa v-aș îndemna să facem în ce privește actele delegate și ar te rog să fii mai exactă uh, cu care amendamente ai probleme, pentru că amendamentele noastre își doresc, practic, să se refere doar la uh, informațiile non-financiare, dar vrei să punem tot în aceeași oală și cu actele nedelegate, dacă dorești, așa se face, nicio problemă. Răspuns. Voi comenta mai târziu, e, spune doamna Bowles. Da, dacă ne, trebuie să vedem tabloul mai larg, cu liniile directoare și așa mai departe. Cine e uh, următorul vorbitor? Ashley. Mulțumesc, doamna președinte. Grupul meu, în general, susține uh, propunerile originale ale Comisiei. Președinte. Foarte interesant. Acum aud în cască italiană, limba italiană. Buongiorno, spune domnul Fox. Bun, s-a rezolvat problema tehnică sau franceză. Bine, doamnă președinte, madame la președinte, domnul Fox vorbește cu franceză. Și acum în engleză. Din nou, grupul meu susține în general uh, propunerile comisiei și principiul sau abordarea respectă sau explică. Dar ce nu susținem e numărul mare de amendamente uh, care vin, mai ales din partea stângă a uh, Camerei. Noi credem că acestea adaugă doar puncte de regulament fără sens, sarcini fără sens pe umerii companiilor. I-aș reaminti domnului Lambert că aceste companii, care spune el că sunt rele, Uh, angajează mii de oameni, uh, fac profit, uh, plătesc taxe, plătesc taxe pentru serviciile publice, dividendele lor susțin pensionarii. Deci eu susțin sistemul capitalist și eu nu încerc ca dumneavoastră să-l demolez. Intervenție fără microfon. Domnul Lambert, eu vreau doar să funcționeze corect sistemul. Foarte bine spune domnul Fox. Eu, doar, eu vreau doar să uh, limitez uh, domeniul de aplicare pentru companiile listate. Eh, sigur, trebuie companiile să fie răspunzătoare față de investitori, dar nu văd de ce companiile private ar trebui să aibă raportări atât de detaliate, pentru că nu au același tip de investiții și nici același număr de investitori. Eh, aceste companii, sigur, e foarte bine eh, dacă respectă cerințele investitorilor lor. Eu voi vota însă împotriva amendamentelor care doresc să extind aceste propuneri și la domeniul IMM-urilor. În ce privește diversitatea, Mă bucur că văd o corelație între uh, succesul companiilor și diversitatea consiliilor de administrație. Însă eu cred că asta e la latitudinea companiilor. Nu trebuie UE sau statele membre să se amestece în compoziția Consiliului de Administrație. Sunt uh, de acord cu doamna Sari Saia, colega mea, că această directivă se suprapune peste directiva echilibrului de gen amendamentele care sunt uh, depuse aici nu țin cont de cadrele naționale deja existente uh, care mm, încearcă să rezolve această problemă. De asemenea, mă opun față de includerea unor domenii suplimentare care extind motivele discriminării dincolo de sex, deja recunoscute în legislația europeană. De exemplu, diversitatea geografică, de educație și uh, CV-ul profesional. Toate acestea sunt nonsensuri, cred eu, care trebuie eliminate din propunerea comisiei și nu adăugate prin amendamente. Uh, în ce privește aceast, aceste rapoarte de falcate pe fiecare țară, cred că nu are sens să includem aceste cerințe, pentru că n-ar face decât să se adauge un nivel suplimentar de birocrație și ar, sunt dificil de interpretat și ar reprezenta un dezavantaj uh, concurențional pentru companiile europene. Știu că mm, oamenii nu susțin uh, această inițiativă. Voi încheia și mai spun că sper că comisiile, mă, mă scuzați, propunerile comisiei nu vor fi supraîncărcate, astfel încât vom avea mai puțină prosperitate și locuri de muncă. Mulțumesc! Okay, anybody else wishing to speak? Mulțumesc, mai dorește cineva să ia cuvântul? Wolf. Thank you, Chair. Uh, just uh, Mulțumesc. Câteva comentarii pentru Filip. Cred că ar trebui să facem ce credem noi că e bine, nu să ținem neapărat cont de opinia publică, în primul rând. Intervenție fără microfon. Președinta, din nou francez în caz. <laughs> There's something horrible going on uh, with the buttons in, in, in, in the English translators booth, is all I can say. Nu știu ce se întâmplă poate este o defecțiune tehnică, vă rog să testați ce se întâmplă cu canalul pe care se aude limba engleză. there, so... Is it working again? All right. Now, um, there has been a lot of misbehavior. Domnul Klintz, bun, companiile germane nu s-au prea comportat bine, mai ales în sectorul uh, ingineriei în trecut. Asta parțial are de face cu dreptul german care permite acelor companii uh, să, consider, uh, să considere mita ca cheltuieli utile. Da, asta a fost realitatea până acum câțiva ani. Și sigur că după ce companiile se obișnuiesc cu un, cu un anumit comportament, asta nu se mai schimbă peste noapte, oricâte directive sau rezoluții am dat noi aici sau Comisia Europeană. De aceea, decât să abordăm întregul sector inclusiv IMM-urile. Eu m-aș concentra mai degrabă asupra sectorului care într-adevăr are cea mai mare probabilitate de a încălca regulile. Și anume sectorul ingineriei, cum spuneam. Când avem mari proiecte uh, implicat, în care sunt implicate mai multe fabrici, probabil că acolo uh, apare fenomenul corupției și al mitei, cu o probabilitate foarte mare. Și eu spune, hai să începem cu acel sector Bun, înțeleg toate obiectivele, dar cred că încercăm să facem prea mult într-un într termen prea scurt. Rezultatele nu ne vor satisface, de aceea eu pur și simplu aș adăuga la sectoarele pe care le-am identificat deja, cel al ingineriei și uh, sectorul marilor proiecte. Și cam atât. Mulțumesc. Got Ola Ludvigsen. Tack för ordet. Som jag ser det här är mycket viktigt. Ludvigsson, mulțumesc. Da, eu o problemă foarte importantă. Multe companii mari trebuie să se comporte mai responsabil. Eh, sigur, în ce privește diversitatea, dar și în ce privește protecția mediului. Acest tip de regulament cred că e foarte bun în acest sens, dar aș avea aici și anumite observații. În primul rând, e foarte important pentru toate companiile mari cu 205, minimum 250 de uh, angajați uh, să uh, joace după aceleași reguli, să li se aplice aceeași legislație. La fel, sindicatele sunt foarte importante în ce privește diversitatea în Consiliul de Administrație. Apoi trebuie să spunem clar, companiile trebuie să raporteze în legătură cu ce se întâmplă în întregul lanț al uh, furnizării. Uh, inclusiv ce se întâmplă cu subcontractanții. Trebuie să avem raportări. Și în al patrulea rând, să spunem clar că orice încălcări uh, ale legislației ar trebui raportate de către companii și să fie raportate și măsurile uh, de corecție care se aplică. Și să uh, continuăm și cu raport, rapoartele de facultate pe fiecare țară. Ar trebui să se aplice tuturor companiilor în toate sectoarele și ar fi păcat dacă progresele de până acum s-ar opri dintr-o dată. Cred că ar trebui să ne comportăm aici cât mai inteligent posibil și să avem o propunere rezonabilă pentru toată lumea. Mulțumesc! Right, now, Philip. Mulțumesc. Acum Filip dorește să intervină din nou. Bine, îmi place dezbaterea politică, dar nu-mi place să mi se înțeleagă greșit cuvintele. În primul rând, n-am spus niciodată că ar trebui să impunem aceleași obligații de raportare tuturor, inclusiv IMM-urilor. Tocmai de am spus că trebuie să avem o abordare diferită, pe mai multe nivele, să spunem că IMM-urile, într-adevăr, cum am spus la Directiva pentru Transparență, într-adevăr acolo sunt praguri diferențiate deci luăm un, un prag sub care nu mai trebuie raportare uh, suplimentară. Deci pentru aceștia nu-i nevoie de, ace- de așa ceva. Dar, bun, după cum ai prezentat tu lucrurile Wolf, uh, bun, aici vorbim despre corupție, dar când vorbim despre raportarea asta defalcată pe fiecare țară, în, cu cei șase indicatori majori pe care am impus deja la alte sectoare, E vorba de transparență pentru taxe și nu e niciun motiv pentru care lucrurile ar trebui să fie dificile. Eu am, vorbit pentru, am lucrat pentru IBM. IBM are cifre pentru fiecare țară. Deci nu-i costă absolut nimic să le publice. Nu trebuie să facă niciun efort. Bun, poate ar fi greu pentru ei să accepte, dar îi costă zero bani, zero eforturi. Nici la contabilitate, nici din punct de vedere tehnic, e vorba doar de a le publica. Deci îmi pare rău, Ashley, dacă tu crezi că asta e o amenințare la adresa capitalismului, atunci aș ajunge la concluzia intervenție fără microfon. Adică eu n-am dreptul să știu unde își plătesc com- uh, companiile impozitele. Da, foar- un concept foarte interesant. Deci companiile fac profit și noi nu avem voie să știm unde anume își plătesc ei impozitele pe profit. Foarte interesant. Asta înseamnă că în, uh, din punctul tău de vedere, bun, e interesant pentru că ECR-ul, de unde ești tu, uh, susține foarte mult, cel puțin în vorbe, democrația și ar trebui să fii consecvent. Ce spui tu aici e că deasupra democrației se află regulile corporațiilor. Deci piața suverană și democrația undeva mai jos. Și poate politicienii să fie tras la răspundere de piețe. Îmi pare rău, niciodată nu voi fi de acord cu, cu asta. Poate că spui că am o reprezentare greșită a lucrurilor, dar... Mă rog, intervenție fără microfon. Îmi pare rău să spun, spune domnul Lambers, dar transparența în legătură cu cifra de afaceri, profitul, numărul de angajați, personalitatea juridică, listarea la bursă, toate acestea trebuie să se uh, conformeze regulilor democrației. Noi avem dreptul la transparență. Dacă piața are o problemă cu transparența, îi trimit înapoi la carte, la Adam Smith. Actorii de pe piață trebuie să știe și, și să dispună de informații uh, egale, nu asimetrice, dacă știi la ce mă refer. Uh, deci, până la urmă, eu sunt un consumator, sunt și cetățean și poate că am dreptul să aleg să fac afaceri cu companiile care se comportă în un anumit fel și nu în altul. Da? Foarte bine. Și asta înseamnă transparența pieței. Dacă companiile nu pot respecta acest lucru, nu pot respecta faptul că clienții vor să știe ceea ce fac ele, atunci nu trebuie să mai facă afaceri, să-și tragă obloanele. Sau cred în ceea ce fac și cred că ceea ce fac ele e bun pentru societate, sau să iasă din afaceri. Da, asta înseamnă să uh, uh, faci profit de pe urma democrației, a societății, fără ca oamenii să știe cum anume face acel profit. Îmi pare foarte rău. Nu, lumea asta nu e cea în care doresc eu să trăiesc. Dacă așa vrei tu, foarte bine, dar nu cred că ECR-ul va câștiga vreo alegere în Europa în viitor apropiat. Mulțumesc. Cine mai dorește să vorbească? Foarte bine. Uh, Mulțumesc foarte mult. După cum spuneam, sper că voi reuși să realizeze amendamente de compromis care să fie proporționate și totuși să rămână corecte pe fond, pentru că acesta este elementul cheie. Trebuie să facem progrese și nu cred că trebuie să avem o abordare soft, însă sunt unele aspecte ale proporționalității cu care cred că suntem de acord cu toții. Sunt de acord cu ce a spus Arlin și anume va trebui probabil să uh, transmitem acest lucru statelor membre și să îl menționăm și în presă, pentru că această problemă nu este doar una care ține de uh, statele în curs de dezvoltare, ci, de fapt, a afectat și statele dezvoltate. Și dorim să știm, acum când atât de multe state din Europa trebuie să treacă prin programe de austeritate, că vor reuși să uh, colecteze impozitele la care au dreptul. În ceea ce privește planificarea agresivă a impozitelor și celelalte probleme, sigur că prevederile din text care se referă la ele sunt foarte importante și înțeleg ce spunea Astrid, însă nu sunt suficiente, nu sunt suficiente ca să ne dăm seama unde trebuie făcute investigații. Așadar, cred că trebuie să fim cât se poate de puternici în legătură cu aceste chestiuni. Înțeleg și la ce se referă Jean-Paul și e vorba de un subiect la care ne gândim cu toții instinctiv încă de la bun început. Și trebuie să ținem cont de acest fapt pentru că nu am dorit ca cineva să fie acuzat pe nedrept de o activitate criminală, însă după cum a spus și Arlene, uh, e nevoie și de un stimulet invers pentru ca statele să se protejeze uh, renunțând la legislația proastă care împiedică transparența. Adevărul este că avem nevoie de transparență, trebuie să fie pusă în practică, iar uh, statele care au uh, contracte mari vor trebui să recunoască până la urmă că au și ele nevoie de mai multă transparență, pentru că dacă Europa face astfel uh, de lucruri, se, aceste măsuri se vor răspândi Trebuie să includem până la urmă pe toată lumea într-un acord internațional și este rușinos că a trebuit să așteptăm uh, americanii în domeniul industriei extractive. Nu am fost noi lideri, ei au fost, acum e rândul nostru. Să dăm un exemplu în restul lumii și sper ca în uh, această direcție să ne întrebăm, să ne îndreptăm și sper ca împreună cu grupurile noastre și cu colegii de la jurii să fim cât se poate de solizi. Mulțumesc foarte mult! Vom avea un prim proiect de compromisuri, dat fiind că nu am avut foarte mult timp, nu am reușit uh, să organizez o reuniune în persoană cu toată lumea, dar ne putem transmite documentele să vedem ce spune fiecare și astfel să progresăm. Mai votăm pe 9. Scopul nostru este să votăm în 9 uh, decembrie ca să uh, avem timp să ne corelăm cu jurii. Haideți să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de finanțarea pe termen lung a economiei europene. Sper că nu greșesc. Wolf Klintz. Mulțumesc. Sharon. Sper că acum ai traducere în limba engleză, sper că funcționează. Doresc să salut de data această dată inițiativa Comisiei menită să demareze o dezbatere largă pe acest subiect. În următorii ani trebuie să se reformeze politica economică europeană și sunt necesare investiții pe termen lung care reprezintă bazele pentru creștere, pentru crearea de locuri de muncă și pentru crearea uh, și păstrarea competitivității. Acestea sunt uh, domeniile în care Europa nu stă bine deocamdată. Vă amintiți cu toții de strategia de la Lisabona, care avea obiectivul ca până în 2020 să ne transforme în economia cea mai puternică și cu cea mai mare creștere din lume bazată pe informații. A eșuat, acum avem un nou termen 2020 și mă tem că nici de această dată nu suntem pe drumul cel bun. Europa depinde deocamdată foarte mult de finanțare. La, la noi, cam 70% uh, din uh, creditele din economie sunt finanțate de bănci. În SUA este exact invers, cam 30% este finanțat de bănci și restul de piețe. Cauzele sunt diverse. Nu le putem menționa pe toate și nici nu dorim să o facem. Cu toate acestea, baza pentru finanțare pe termen lung trebuie extinsă. Când uh, mergem în străinătate, și cerem o scurtă descriere a situației din Uniunea Europeană, ni se spune you're rich, you're aging and you're risk adverse, adică sunteți bogați, îmbătrâniți din ce în ce mai mult și nu vă plac riscurile. Evident că nu este uh, o premiză ideală pentru ce trebuie noi să facem. Trebuie să uh, investim în dezvoltare, în tehnologie, în, uh, în transport, în telecomunicații. Trebuie să recuperăm uh, timpul pierdut. Și în acest scop, trebuie ca toți cei care lucrează în sectorul financiar să participe. Nu putem să așteptăm ca un singur sector să ia măsuri. Deci nu putem să stăm doar să avem așteptări de la băncile tradiționale și nici de la piețele de capital singure. E nevoie de colaborare. Băncile comerciale, fie că sunt bănci private, uh, case de economii și așa mai departe, vor fi, ca și până acum, cel mai important actor financiar și de finanțare, cel puțin în următorii ani. În al doilea rând, avem așa numitele bănci pentru dezvoltare. În multe state, acestea sunt instituții mari și de succes, de exemplu ca FV din Germania, Banca Europeană de Investiții sau Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acestea pot juca un rol pozitiv pentru a finanța împreună cu investitori privați proiecte pe termen lung. Și cred și aici, în ceea ce privește schimbul de bune practici, cred că ar fi foarte util să-l realizăm. În unele state există stimulente pentru astfel de bănci pentru dezvoltare, chiar pentru crearea de astfel de bănci. În Regatul Unit există o bancă pentru investiții ecologice, în Andaluzia există o bancă pentru dezvoltare și în Italia există o astfel de instituție și în Germania se dorește de asemenea să se întemeieze o nouă instituție de reconstrucție. Instituțiile tradiționale de finanțare au uh, mari probleme deocamdată. Dacă ne gândim la societățile de asigurare, la cei care fac asigurări de viață, ne dăm seama că au și ei mari probleme și, momentan, mediul este unul cu dobânzi foarte mici. E foarte greu ca deponent să faci investiții pe termen lung. Comisia Europeană dorește să realizeze un fond de investiții pe termen lung și cred că acesta ar fi uh, o soluție bună pentru depunătorii instituționali. Trebuie să simplificăm oricum accesul la finanțare pe piață. În unele state există stimulente. Există, de exemplu, uh, niște actori de piață care facilitează obținerea de credite față de IMM-uri, trebuie de asemenea să nu ne mai temem de private equity și de capital privat. În țara mea, constat că chiar și întreprinderile mijlocii și mari înțeleg din ce în ce mai mult că este interesant să facă plasamente pe piețele financiare și să obțină finanțare de pe piață și nu de la bănci neapărat. Băncile au și ele o situație dificilă pentru că încearcă să introducă un proces de deleveraging. Avem nevoie de măsuri instituționale și e foarte important să ne adresăm și micilor depunători. Pentru că, ca și până acum, în multe state avem foarte, foarte mulți depunători mici. Și aceștia nu sunt mulțumiți de posibilitățile pe care le au deocamdată se duc la bancă cu bani, să spunem, și li se oferă o dobândă ridicol de mică. Foarte mulți se tem de risc mm, și de aceea nu intră pe piața de acțiuni sau în fonduri de investiții. Însă am putea să ne gândim la un fel de fond de investiții pentru micii depunători care să preia lichiditățile disponibile pe termen scurt de la gospodăriile private și să le transforme canalizându-le spre investiții pe termen lung. Astfel, uh, va fi un termen destul de scurt, nu de azi pe mâine, dar totuși un termen scurt. Și va fi util la nevoie. Un alt subiect este foarte la modă acum în Europa este vorba de uh, ce se întâmplă cu creditele imobiliare. Știm că și piața de la noi a fost afectată de, uh, de uh, criza imobiliară. Este foarte importantă securitizarea. Aceasta trebuie și ea abordată cu uh, mult tact și trebuie să susținem Comisia să uh, observe grupul de lucru privind uh, securitizarea. Și încă un lucru foarte discutat acum este uh, cel referitor la branșa fondurilor alternative de investiții și acesta ne poate oferi uh, posibilități de finanțare alternative. Un lucru însă e clar, dacă vorbim de investiții pe termen lung și de nevoia de capital durabil pe termen lung, uh, nu putem să facem decât un lucru, și anume nu putem uh, folosi așa cum trebuie bugetul Uniunii Europene decât dacă avem un domeniu de investiții stabil. Și uh, este foarte important să ne gândim la faptul că societatea noastră în întregime se teme de riscuri și nu este nici foarte tehnologizată. Acum uh, mă îndrept spre concluzie. Am dori ca Comisia să realizeze o adevărată analiză de impact cu privire la diversele posibilități, să analizeze riscurile și șansele și să se gândească la o eventuală calibrare a prevederilor actuale de capital, a cerințelor de capital actuale. Și am dorit de asemenea să avem un cadru fiscal stabil, pentru că nimeni nu dorește uh, diferențe de fiscalitate. Avem nevoie de, un, uh, de condiții cadru de fiscalitate cât se poate de solide. Trebuie să avem o situație comparabilă și de asemenea trebuie să verificăm dacă nu cumva uh, am putea acorda beneficii fiscale anumitor uh, proiecte de infrastructură, de exemplu celor din domeniul transportului. Ar fi foarte interesant să le oferim avantaje fiscale. Mulțumesc, aștept cu nerăbdare reacțiile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Haideți să vedem. Raportorii din umbră. Alfredo Paloni. Grazie, Presidente. Eu <clears throat> colgo subito l'occasione per ringraziare Mulțumesc și profit de ocazie pentru a mulțumi și lui Wolf pentru un document foarte bun, pentru toată munca și pentru deschiderea, spiritul de deschidere spre, pentru dezbatere pe care l-a avut. O temă, cred eu, foarte importantă în legătură cu strategia creșterii în Europa. Deci un discurs foarte deschis și sunt de acord cu tine, Wolf, când vorbești de un binom, de o corelare, între finanțarea pe termen lung și creșterea și ocuparea. Cred că asta e legătura foarte importantă, însă ar trebui să ne facem măcar puțin și autocritica, deși sunt de acord cu ce s-a făcut în Europa în această criză de caracter internațional. Soluțiile europene au redus dramatic investițiile, însă, în Uniunea Europeană și sunt foarte de acord, pentru că noi avem o situație de criză, inclusiv în ce privește dependența. E adevărat, în 75% din firmele noastre există dependența aceasta față de sectorul bancar. Deci avem o caracteristică diferită de cea a altor zone geografice, inclusiv de SUA și cele mai afectate sunt sectorul IMM-urilor. Printre altele, la criza creditelor, uh, iată că s-a creat o situație deosebită și uh, îngrijorătoare și trebuie să găsim și mijloacele pentru a reporni investițiile, dar să revizuim revizim și unele măsuri dacă dorim o Europa creșterii. În două direcții, în primul rând investitorii de tip instituțional și în al doilea rând familiile să poată reinvesti pe termen lung. Dați-mi voi fac și o reflexie personală. Te-ai referit și tu, Wolf, cred, la acest lucru. Nu e vorba doar de o problemă de legitimitate, de aversiune față de risc, ci e o problemă culturală. Astăzi, în multe țări europene, Nimeni nu dorește să facă investiții în sectoare în care se fac investiții în alte părți ale lumii. Ar trebui să mai adăugăm, adăugăm față de ce ai spus tu, că ar trebui să începem să avem un discurs care se referă la problema impozitării uh, legată de armonizarea europeană, pentru că și în dezbaterea dinainte, când există o normalizare a impozitării europene, aceasta va constitui o treaptă importantă pentru a avea acele soluții comune pe care le dorim toți. Nu doar că ar însemna asta mai multe investiții, ci economiile noastre ar fi mai de încredere pentru investitorii externi. Eu cred că nu există o alegere unică pentru a avea din nou creștere. Avem o dezbatere, sigur există anumite școli de gândire, în legătură cu măsurile anticiclice sau de, de, cu caracter mai liberal, Însă trebuie să avem această discuție chiar acum, imediat. Și sunt convins că avem nevoie de mai multă Europa. Eu sunt inclusiv în Italia, printre parlamentarii care spun că noi avem nevoie de mai multă Europa, asta însemnând și o Europa a solidarității, dar și o Europa a regulilor. Dincolo de regulile bugetare, vorbesc și de creștere, de ocupare. Amendamentele mele în această direcție se îndreaptă. Însă, oricum, sunt perfect de acord cu raportul uh, colegului Wolf. Cred că aici avem un, un raționament îndreptat înspre binele comun și binele Europei, adică avem nevoie nu doar o, de o Europa a regulilor, ci de Europa a popoarelor și a solidarității. Uh, now for the S&D, Liam. Pe, din partea SND acum, Liam. d'abord uh? Mulțumesc, Sharon. Aș dori, în primul rând, să salut Muntes Dosac. Aportul său reprezintă o bază de lucru excelentă și uh, sigur că vom avea câteva completări de adus. Cartea verde a Comisiei prezintă piste de explorat cu privire la finanțarea economiei pe termen lung într-un context uh, care rămâne marcat de criză pe plan macroeconomic. Este vorba de investiții care, investiții stau foarte prost în primul rând. Investițiile publice au fost de 2%, 2% în 2013 față de 2,5% în 2007 și investițiile private 21,7% față de 22,9% în 2007. Raportorul dorește să susțină băncile pentru dezvoltare sau să consolideze transparența. Consider că aceste propuneri sunt cât se poate de lăudabile. Cred că trebuie să includem în raport noțiunea de investitor public pe termen lung, noțiune care există în Franța, de exemplu, există niște instituții care ar uh, intra în această categorie mai mult decât în categoria băncilor pentru dezvoltare. Sunt instituții care nu sunt bănci, dar joacă un rol foarte important pentru susținerea investițiilor publice, dar și private. Mă bucură alineatul 8 din raport, care spune că băncile trebuie să rămână principala sursă de finanțare a investițiilor. Aceasta este diferența între modelul european și cel anglosaxon și respectiv american. Însă, cred că raportorul ar trebui să includă în propunerea sa mai multe elemente. În primul rând, trebuie să consolidăm capacitatea investitorilor pe termen lung pentru a le permite să contribuie cât mai mult la finanțarea pe termen lung a economiei europene. Trebuie să fie adaptate, în primul rând, standardele prudențiale și cele contabile. Colegul Palone, ca și Wolf, au menționat necesitatea de a asigura o stabilitate juridică și fiscală pentru investitori. Suntem de acord, însă avem o mică divergență în ceea ce privește aplicarea. Sunt mai degrabă de acord cu domnul Palone. Cea mai bună metodă este armonizarea fiscală pentru a ne atinge scopul. Și speră colegii să nu mă contrazică colega noastră care ne-a pus la dispoziție chiar un set de instrumente ca să ne ajute în acest domeniu. Cred că anumite lucruri chiar pot fi preluate. De asemenea, după cum a subliniat-o raportorul, ar fi util să fie relansat uh, instrumentul de finanțare pentru IMM-uri, să ne gândim la niște soluții pentru a facilita accesul acestora la piețele de capital. Un aspect important se referă la securitizare. Deci, procesul de consolidare a bilanțului băncilor uh, continuă, cu excepția anumitor state, băncile continuă să-și joace rolul pentru a finanța investițiile, după cum s-a spus. Dar, grijă mare, acest raport nu trebuie să fie o ocazie pentru a pune sub semnul întrebării progresele realizate din 2009 încoace în ceea ce privește reglementarea bancară. Eu nu regret solvabilitate 2 și nici directiva cerințelor de capital 4. Cred că munca colegului Caras a fost foarte importantă în acest sens și foarte mulți economiști se tem că securitizarea a fost întotdeauna un mod de a ocoli regulile Basel 3. Trebuie să fim foarte atenți, să nu uităm că securitizarea a fost vehiculul crizei uh, ipotecilor subprime în SUA și într-o parte a Europei. Este un mijloc de a disemina active toxice pe piața produselor derivate. După aceea, nu mai trebuie să ne plângem dacă ne trezim că în uh, bilanțurile băncilor apar lucruri necurate. Atenție, atenție, deci, mi se pare foarte interesant ce spunea Wolf și anume o securitizare de înaltă calitate. Înainte de a o dezvolta, ar fi nevoie de niște uh, analize de impact și cred că trebuie să invităm Comisia să realizeze astfel de analize de impact ca să fie mai bine exprimată, mai bine definită această securitizare de înaltă calitate, cum o numești tu. E prima dată când văd acest uh, concept și trebuie să îl definim cât mai bine. Apoi, trebuie să degajăm uh, standarde în domeniul investițiilor responsabile ca să devini, definim bunele practici de responsabilitate socială și ecologică ale întreprinderilor, pentru ca Parlamentul să nu semneze pur și simplu un cec în alb aici. Așadar, voi pregăti amendamente care să susțină toate aceste observații și mă bucur că voi avea șansa să lucrez cu dumneavoastră în bună înțelegere și cu raportorul și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! de la Verzi era Bas pe listă, dar nu cred că va fi Bas. Juste, just un mot, madame. Da. Două cuvinte, doamnă președinte, doresc să vă transmit scuzele colegului Bas Eichhout, care era raportor din umbră din partea verzilor la acest raport. Nu poate fi prezent, din păcate, și îl va contacta direct pe raportor ca să lucreze uh, cu el și a citit uh, cu mare atenție draftul. Mulțumesc! Mulțumesc de la ECR. Încă un reprezentant. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu sunt raportor din umbră. Raportorul este doamna Ford. Din câte știu eu, pregătește cu mare atenție câteva amendamente am ascultat ce a spus domnul Clintz, am ascultat foarte atent și aș avea și eu câteva observații. În mare, aș spune că raportul domnului Clintz va fi unul uh, zdravăn și rezonabil. Cred că în această aulă avem uh, opinii similare cu privire la modul de a pune pe picioare creșterea economică sau de a o menține. Uh, și cu privire la instrumentele ce trebuie utilizate în acest sens. Deci, nu, din păcate, nu suntem de acord cu toate aspectele. Domnul Lambert nu este aici, am fi putut continua dezbaterea. Pentru că, de fapt, am mai dezbătut noi aceste subiecte. În orice caz, să vă spun două, trei lucruri. Sunt de acord cu domnul Clintz în ceea ce privește ideea că este nevoie de un cadru reglementativ transparent și conservent. Întrebarea care se pune pentru mine este următoarea. Am discutat despre cadrul reglementativ de ani de zile și am o nelămurire. Nu cumva sunt prea multe reglementări? Nu cumva din cauza lor sistemul este mai puțin transparent și mai greu de înțeles? Nu cumva existența prea multor reglementări limitează activitatea actorilor de pe piață? În al doilea rând, Înțeleg că e nevoie de un mediu fiscal stabil, dar aș avea mare grijă cu formularea aici. Cred că noi... Cred că trebuie să avem mare grijă atunci când solicităm o coordonare a politicilor fiscale. E doar o remarcă pentru poziția lui Filip Lamberts exprimat acum câteva minute. Concurența fiscală funcționează. Și cred că ar trebui să o lăsăm să funcționeze. Nu cred că este cazul să o limităm. Încă acestea au fost observațiile mele, nu sunt raportor din umbră, dar uh, voiam să vă spun și eu aceste lucruri și cred că va fi o colaborare foarte bună cu raportorul. Mulțumesc! Mulțumesc. De la GUE văd că nu este nimeni. Mai urmează Jean-Paul. Mulțumesc, domnule președinte. Două, trei observații succinte. În primul rând, în ceea ce privește analiza, sunt de acord cu Wolf Klintz, însă uh, nu sunt de acord cu el, fiind mai degrabă mai aproape de Alfredo și de Lin, în ceea ce privește armonizarea fiscală. Nu cred că putem ieși din problemele de finanțare pe termen lung decât dacă armonizăm bazele de impozitare și dacă armonizăm în mod rezonabil ratele ca să uh, obținem cele mai bune condiții. Susțin poziția lui Wolf în ceea ce privește securitizarea. Trebuie să avem o securitizare de cea mai mare calitate, sunt de acord, dar nu cred că putem renunța la securitizare dacă vrem finanțare pe termen lung. Haideți să nu avem ca referință doar situația subprime. Dacă ne uităm la statistici, ne dăm seama că, deși au fost multe, multe puncte slabe în SUA din cauza uh, ipotecilor subprime, securitizarea europeană care nu a inclus produse americane a fost foarte serioasă. De aceea nu cred că trebuie să excludem acest instrument, fără el nu se poate face finanțare pe termen lung. Vă mulțumesc! Și acum doamna Galpelci. Mm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Alapvetően... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ce a spus domnul Clins, însă sunt câteva aspecte pe care aș dori să le subliniez. În ceea ce privește punctul 5, în primul rând. Este clar că în Uniunea Europeană băncile oferă cea mai mare parte a finanțării pe termen lung. Însă, acest lucru nu este provocat de o proastă gestionare a administrațiilor de stat. Sigur că investițiile trebuie să fie sigure și transparente. Este foarte important. Și trebuie să recunoaștem acest lucru. Însă, în ceea ce privește noile surse de finanțare, trebuie să subliniem rolul ajutorului de stat în ceea ce privește viitoarele posibilități de finanțare. Nu sunt de acord cu faptul că statul este un prost manager neapărat. Sunt de acord cu faptul că este o idee bună să creăm bănci regionale și locale pentru dezvoltare, mai ales pe termen lung, mai ales pentru proiectele transfrontaliere. Așadar, bănci uh, regionale pentru dezvoltare, da, aceasta ar fi o idee foarte bună. Programul cadru pentru competitivitate ar fi util pentru înlesni accesul IMM-urilor la finanțare, dar e la fel de important să nu uităm că standardele contabile uniformizate în Europa ar fi o idee foarte bună pentru a promova responsabilitatea și transparența. În ceea ce privește ultimul punct în legătură cu armonizarea fiscală, coordonarea fiscală, și stimulentele fiscale și reducerile, pe termen scurt, armonizarea fiscală nu este, cred eu, o idee bună pentru proiectele de infrastructură. Cred că putem să ne gândim la cel mult armonizare fiscală pe termen scurt. Poate că pe termen lung armonizarea fiscală va fi o idee bună, dar pe termen scurt cred că doar coordonarea fiscală ar fi necesară. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Wolf? Da, doresc doar să mulțumesc uh, colegilor pentru comentarii și aștept cu nerăbdare comentariile de la raportorii din umbră care nu au fost prezenți aici aș avea o scurtă observație pentru colegul Strejcek. Când mă refer la aspectul fiscal, nu vreau să spun că ar trebui să avem o armonizare fiscală completă, ci un sistem stabil care să nu se modifice de la un an la altul. Ca să vă dau un exemplu, Alianța întreprinderea de asigurări, a decis să facă investiții pe termen lung în Norvegia, pentru că, conform cifrelor, acesta este o investiție solidă. La doi ani după ce au făcut investiția, situația fiscală din Norvegia s-a schimbat în așa măsură încât uh, veniturile lor au fost înjumătățite, pur și simplu, reduse la jumătate. Asta înțeleg eu prin situație fiscală instabilă. Pentru că aceasta nu atrage investiții străine directe. De aceea cred că trebuie să fim foarte atenți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mă uit puțin la calendar. Termenul pentru amendamente este 3 a 12 -a la prânz. Vor fi discutate în 9 ianuarie și vom vota în 22 ianuarie pentru a ajunge la plenara februarie 2. Suntem acum în avans față de program. Eu vă propun să facem o scurtă pauză de 5 minute ca să putem uh, verifica dacă au venit toți colegii. Și deci haideți să reluăm peste 5 minute. Ca să trecem la participarea financiară a angajaților la veniturile întreprinderi. Okay. Ah, the rapporteur. Ah, yeah, he's there. He's walking back Just to his checking place. we've got everybody. Bun. Verific dacă toată lumea s-a întors și n-am pierdut pe nimeni. Vă mulțumesc. Trecem așadar la punctul numărul 6 de pe agenda. Raportul lui Fabrizio Berto și examinarea amendamentelor. În acest sens îi dau cuvântul raportorului. Ok. Grazie Presidente, dicevo ho lavorato alla... Mulțumesc, doamna președinte. Am uh, lucrat uh, la redactarea acestui raport pe care vi l-am prezentat deja mm, la comisie acum câteva săptămâni între timp uh, mi-au parvenit aproximativ 28 de amendamente. apro, unul pentru aproape fiecare rând al raportului meu. Și împreună cu raportoarea din umbră, cu consilierii de alte grupuri, am uh, lucrat pentru a pentru a avea cât mai puține amendamente și a le reuni în uh, amendamente de compromis. Raportul se referă la posibilitatea ca firmele și angajații, sau mă rog, angajații firmelor să poată finanța activitatea acestor întreprinderi. E o temă deosebită, pentru că domeniul pe care a trebuit să ne concentrăm se referea și la politicile fiscale și, după cum bine știm, în materie fiscală, noi, Parlamentul, nu avem competențe, deci ne-am limitat uh, să mm, dăm uh, avize de tip general, dar uh, citind textul și, la cole- și al colegii de la Ample, într-adevăr textul avea natură destul de generală textul acela. În ce privește amendamentele, bun, apoi vom auzi direct ce au de spus cei de față și la plenară mai apoi din cele 28 de amendamente, cred că marea majoritate e acceptabilă, pentru că trebuie considerate aceste amendamente ca fiind unele care îmbunătățesc textul și care merg în aceeași direcție pe care am dorit să o dăm uh, textului. Uh, mi-au parvenit și avize privitoare la amendamente de compromis și două din trei se bucură de acordul celor care propuseseră amendamente rămâne o problemă pe care cred eu că se va concentra și dezbaterea, și anume e vorba de așa numitul amendament B, prin care am dorit să facem o reflexie, sau s-a dorit să fac o reflexie în legătură cu posibilitatea ca acei angajați care au fost concediați din motive economice deci care se află în șomaj și au pierdut locul de muncă din motive legate de criza economică și uh, care se bucură de ajutor de șomaj sau alte ajutoare sociale referindu-mă la aceea, m-am gândit la posibilitatea ca la alegerea lor și cu acordul uh, întreprinderii a cărei angajați au fost, deci prin maxima disponibilitate a tuturor părților, să permitem acelor uh, foști angajați să utilizeze ajutorul de șomaj finanțând fosta lor firmă în schimbul unui nou contract de muncă în aceeași firmă. Deci, modul ca uh, să introducem în ciclu productiv, în cadrul activităților economice, resurse pe care statele oricum le-ar cheltui și în același timp să conferim demnitate uh, lucrătorilor care, iată, ar, și-ar recâștiga locul de muncă în aceeași întreprindere. Cei care nu sunt de acord cu această inițiativă și acest angajament de compromis, uh, aș dori să se mai gândească. Uh, nu, cred că nu e nimic uh, mai social decât să ajuți public, cu bani publici la menținerea demnității unui lucrător prin faptul că acesta are un loc de muncă și nu e nimic mai liberal decât a nu utiliza resurse, a utiliza resurse publice care oricum sunt uh, destinate uh, la a fi cheltuite, deci acestea să fie utilizate într-un ciclu productiv, într-o activitate privată, al cărei obiectiv final e crearea de venit. Mulțumesc. Acum, din partea socialiștilor și democraților, Doamna Cleva. Mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru raportul său și pentru cele trei amendamente de compromis propuse. Avem un text bun în față care corespunde tendințelor pozitive cu privire la schemele de participare financiară pe care le vedem în numeroase state membre. Consider că această problematică este importantă în această perioadă în care încercăm să tragem consecințele uh, de pe urma acestei uh, crize financiare și trebuie să facem asta la nivel european, printr-un cadru european care să definească orientările principale pentru sprijinirea acestor scheme de participare financiară. Avem nevoie de o platformă pentru recunoașterea reciprocă a participării financiare a angajaților la nivel european și Comisia Europeană ar trebui să joace un rol mai important aici. De asemenea, sunt de acord că trebuie să se pună accent pe o viziune pe termen lung, pe o implicare durabilă și pe um, implicarea pe bază de voluntariat. Acum, la partea fiscală, despre care s-a vorbit și mai devreme cu privire la relația între salarii și participarea financiară a angajaților. Avem uh, o marjă de manevră importantă aici și în același timp multe lucruri de făcut pe această temă. Voi încerca să încurajez Comisia să analizeze aceste aspecte, să reunească exemple, mai ales de bune practici și să stabilească un principiu european de bază care să ghideze această relație. Și, în cele din urmă, sunt de acord că trebuie să punem mai mult accent pe aspectele fiscale și pe problema potențialei duble impozitări pentru a găsi o soluție europeană pentru a sprijini autoritățile naționale în uh, elaborarea de stimulente fiscale și de astfel de scheme de participare financiară. În ceea ce privește compromisul B, Cred că este o idee interesantă, însă am câteva probleme concrete legate de implementarea acestei idei. De aceea am cerut și colegilor din celelalte comisii, mai ales din Comisia Ocupare, să ne facă niște sugestii și o să vă rog să-mi acordați încă puțin timp pentru a reflecta dacă uh, grupul meu poate să susțină această idee. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea ALDE, Filip de Bacăr nu este aici. Vorbește altcineva în locul lui? Nu. Din partea verzilor... Ah, Filip? Ah, Filip, te rog. Da, suntem în avans, într-adevăr. Oricând ești gata, te rog. We, we, we know already more or less what it's, uh, what it's about. Eh? Um, so, um, we thank the rapporteur, of course. Da, uh, mulțumesc și eu raportorului pentru eforturile pe care le-a făcut pe această uh, tematică, pentru discuțiile fructuoase pe care le-am avut acceptăm cu toții același principiu. Este important ca angajații să se simtă stimulați să rămână mai uh, mult timp în uh, companie, au nevoie de astfel de motivații și de stimulente care să includă și participarea financiară la veniturile companiei. Există astfel de sisteme deja în multe companii, însă trebuie să vedem modul în care sunt aplicate aceste măsuri de stimulare. La compromisul A, suntem de acord cu filosofia textului? Am... Se încearcă însă să se repete cam același lucru de mai multe ori și cred că ar trebui să reformulăm puțin uh, aceste fraze care se repetă, care apar și la începutul și la sfârșitul alinatului. La amendamentul C, la fel, putem să-l susținem, este un compromis clar. Uh, Însă avem o problemă la compromisul B. Sunt de acord că dacă angajații sunt forțați să părăsească compania, ar trebui să poată să reinvestească în companie, dar nu ar trebui să fie tratați diferit de acționari, pentru că vor deveni niște acționari. Propunerea pe care o vedem nu, este, nu are niciun fel de valoare adăugată, pentru că și astăzi este posibil acest sistem. Deci, uh, problema noastră rămâne cu uh, compromisul B. Mulțumesc! Îmi pare rău că v-am luat așa prin surprindere, dar cum toată lumea era prezentă, am decis să mergem un pic mai repede. Cineva de la Versi? Nu? Cineva de la ECR care dorește să vorbească pe acest subiect? Said Kamal, dar nu este aici. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Atunci uh, o să terminăm înainte de momentul la care trebuia să începem. Atunci, dacă nu mai vorbește nimeni, voi da cuvântul din nou raportorului lui Fabrizio. In merito alla posizione dell'Alde, però... Un... Mi-a parvenit o comunicare privitoare la compromisul acela B, știu că părerile sunt împărțite, eh, însă liberalii se pare că ar fi dispuși să voteze. Bun, din partea mea, cu un vot pe părți la acest compromis, deci avem un split vote. Nu? Asta se propune, inclusiv eh, știu că ALDE și-a manifestat dispoziția în legătură cu compromisul B. I'm, I'm more than glad to respond. Da. O să încerc să vă răspund. Cred că nu s-a înțeles foarte bine aici. Ideea din spatele compromisului B este că dacă cineva este concediat, poate să investească bani în continuare, dar dacă uh, este reangajat, se întâmplă ceva ciudat, pentru că se face distinția între acționariat, între management și între angajați. Sunt trei tipuri de relații diferite și dacă două dintre ele sunt legate între ele, înseamnă că, bine, compania asta poate să facă asta, dar nu compania poate să facă asta, dar nu putem să spunem că uh, toți uh, acționarii devin angajați. Din acest punct de vedere, compromisul așa cum el este exprimat acum sau ideea din spatele lui este ciudată. Pentru noi este o idee pe care nu o putem uh, sprijini. Cred că trebuie să avem aici un vot separat, pentru că nu văd valoarea adăugată a acestui uh, compromis. Raportorul dorește să răspundă și comisia dorește să ia cuvântul, spune președinte. Avem foarte mult timp la dispoziție, pentru că raportorul pentru următorul punct întârzie, așa că putem să ne mai distrăm între timp. Intervenție fără microfon de domnul De Bacăr. Trebuie necesariamente impiegare il tempo. Eh. Nu că în mod necesar trebuie să ocupăm tot timpul la dispoziție. Bun, am înțeles poziția ALDE. Mi-a fost repetat aici, dar mă refeream la faptul că am primit un document scris prin care se propunea un vot pe părți în legătură cu o frază a compromisului B. Și eu spuneam și mi aminteam că era posibil să adoptăm această soluție, deci să votăm în două părți. Din punctul meu de vedere, putem uh, ajunge la această soluție. teoria conform căruia trebuie tratați în mod egal finanțatorii unei societăți comerciale, independent de faptul că ei pot sau nu fi angajați în cazul în care au fost uh, anterior angajați și apoi uh, concediați. Era o sugestie care avea legătură cu uh, momentul acesta de criză și cu faptul că, în ce privește șomajul, statele fac foarte multe și investesc foarte mulți bani. Deci nu uh, e vorba de o investiție exclusiv privată, ci o investiție prin care se utilizau resurse uh, în principiu publice, resurse pe care statele le destinează ajutorării șomerilor. Mă rog, asta în funcție de programele din fiecare stat membru. Deci, repet, Eu nu m-am gândit uh, la acesta ca fiind un mod de a crea diferențe, ci un mod de a utiliza resursele care oricum sunt uh, diferențiate din start, pentru că ajutorul de șomaj e destinat șomerilor, nu altor persoane. Deci era un mod de a utiliza acele resurse publice pentru finanțarea unei activități private. Deci nu e o distinție pe care o facem noi ci stă în natura lucrurilor. E vorba de statul social din fiecare țară membra Uniunii Europene. ce privește afirmațiile socialiștilor, sunt de acord. Sigur că mai, ne mai putem gândi până mâine și să vedem dacă putem să ajungem la un acord, pentru că cred că oricum au rezistat elementele comune, direcția este pro-europeană și încercăm să identificăm oportunități de finanțare pentru firme și uh, uh, oportunitățile ca lucrătorii să aibă legături mai structurate cu firma care îi angajează. Deci ne-am concentrat pe elementele pe care le avem toți în comun și iată avem și cifre, pentru că din 28 de amendamente sunt respinse doar două, pentru că goleau de conținut uh, o, un întreg paragraf. Asta înseamnă că pe fond uh, există acea gândire comună. în ce privește semnalele pe care le dăm noi comisiei sau dorim să le dăm. Acum sunt de acord cu colegul de la social, de, cu colegul de la Social și Democrați. Mai avem multe de făcut, domeniul este unul complicat, mai ales pentru că sunt mari diferențe de la țară la țară. Thank you very much. We're getting ourselves a little out. Mulțumesc. Dacă dau cuvântul uh, comisiei uh, și după aceea, dacă și raportorul mai dorește să spună ceva, uh, este binevenit și dacă mai dorește și altcineva să ia cuvântul, la fel, este binevenit pentru că pot fi generoasă cu timpul astăzi. Comisia, mulțumesc foarte mult. Nu o să intru în detaliul um, discuției, însă voi sublinia interesul deosebit pe care l are Comisia față de activitățile din acest domeniu. Două puncte foarte pe scurt. Această propunere face parte din planul de acțiune al Comisiei privind guvernanța corporațiilor, care a fost publicat acum un an. Și am subliniat uh, relevanța, relevanța economică a unor uh, sisteme cât mai laje de participare financiară, în același timp întărindu-se transparența în ceea ce privește aceste scheme. S-au făcut foarte multe studii empirice care au avut uh, aceleași concluzii și anume beneficii pentru competitivitatea întreprinderilor și în același timp uh, beneficii în termen de retenție, de păstrare a angajaților. Așadar, aspecte pozitive și pentru ocupare și pentru competitivitate. Există de asemenea și un impact asupra strategiilor pe termen lung ale companiilor și asupra investițiilor pe termen lung. Proiectele pilot, în al doilea rând, ei bine, în legătură cu aceste proiecte pilot, Comisia Europeană va evalua schemele de participare financiară a angajaților care există deja la nivel european, inclusiv uh, motivele pentru care există divergențe atât de mari între statele membre și problemele legate de implementarea transfrontalieră a acestor scheme de participare financiară a angajaților. De asemenea, vom încerca să definim acele acțiuni cu caracter reglementar și non-reglementar care pot fi întreprinse pentru a încuraja participarea financiară a angajaților la veniturile companiei. De exemplu, am putea să întărim transparența cu privire la cele mai bune practici uh, în termen de um, legislație. Va exista o dezbatere cu privire la aceste bune practici. Cu ocazia unei conferințe în ianuarie, la Bruxelles, comisarul Barnier va profita de această ocazie pentru a avea un uh, discurs uh, prin care să sprijine aceste scheme de participare financiară a angajaților. Mulțumesc. Dorește, mai dorește cineva să ia cuvântul pe acest subiect? Văd că raportorul se consultă cu colegii. Fabrizio, mai dorește să spui ceva? Solo per un, un, un, un semplice dettaglio, ringrazio chiaramente... Da, anche un detaliu doar. Sigur, mulțumesc Comisiei, sunt de acord cu ceea ce s-a spus, doar în ce privește traducerea în textul în italiană, text, în titlul acestui raport vorbește de participare financiară a angajaților la activele întreprinderilor, la profitul întreprinderilor. Noi vorbim în italiană de activitate, nu de profit, cum s-ar spune în engleză. Eu nu aș dori să se creeze confuzie în mintea unui vreunui coleg italian. Titlul exact e participarea la activitatea întreprinderii, nu la repartizarea profiturilor. Okay. Anybody else? No? Altcineva? Nu? Înțeleg că Andreas Schwabă are o întârziere de 10 minute față de timpul indicat în, procesul, în uh, proiectul de agenda de mm, astăzi. Înseamnă că mai avem 20 de minute în față și atunci cred că va trebui să luăm din nou o pauză, să spunem de 15 minute și apoi să sperăm că putem uh, să începem imediat, să reluăm imediat. Mulțumesc! No, no, no, no, Okay, everybody, we've captured our rapporteur. Haideți că l-am prins pe raportor. A avut niște probleme de călătorie. Deci, trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, normele care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței al statelor membre și al Uniunii Europene. Raportorul este Andreas Schwab și vă dau cuvântul direct. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi. Mă bucur că avem astăzi posibilitatea de a avea o primă discuție a amendamentelor. Săptămânile trecute ne-am întâlnit cu raportorii din umbră, ne-am întâlnit deja o dată cu ei am uh, avut un schimb de opinii foarte interesant și foarte important și am reușit să stabilim primele orientări pentru munca noastră, m-a bucurat, bucurat foarte mult faptul că am fost cu toții de acord cu privire la faptul că este uh, prioritar acest subiect, este necesar să avem uh, prin directivă posibilitatea de a promova programe de informare și să existe o singură excepție. Uh, doamnă președinte, am reușit să trecem o dată prin toate amendamentele și uh, nu sunt convins că putem face compromisuri în legătură cu toate, însă probabil că până la urmă, cu bunăvoință, vom reuși să facem mari progrese. În ceea ce privește importanța programului de implementare a uh, regulilor anticartel, uh, suntem cu toții de acord. Mă bucur că reușim să discutăm și cu Comisia Europeană din nou și, doamnă președinte, aș dori să vă prezint uh, o privire de ansamblu în legătură cu uh, acest dosar. Cred că știți că Comisia noastră și Comisia Jurii au avut o mică divergență de opinii în legătură cu acest subiect, și anume cine să fie comisia responsabilă pe fond și cine nu. Și mă bucur să vă spun, doamnă președinte, că de două luni s-a ajuns la un acord. Comisia jurii are competențe exclusive la articolele 5, 10, 17 și 18 și... Uh, în, de asemenea, legătură cu definițiile din articolul 4 din um, considerente, iar comisia aceasta va fi responsabilă pentru articolele uh, 7, 9, 20 până la 22 și restul articolului 4. Uh, pe toate celelalte articole vom avea competențe comune și mă bucur să vă spun că uh, vom avea o colaborare foarte bună cu raportorul de la juri, domnul Rapcai. Am avut deja ocazia să discut cu domnia sa. Din păcate nu se știe încă când își va prezenta proiectul de raport și uh, de, de aceea nu se cunoaște nici calendarul cu privire la votul raportului său. Uh, deci va trebui să ne adaptăm și noi la lucrările din Comisia Jurii. Însă, probabil că ar putea vota în 21 ianuarie și sper ca secretariatul să-și ia angajamentul ca și amendamentele noastre să poată fi votate până la data respectivă și atunci în 27 ianuarie vom putea vota în comisia noastră. Doamnă președinte, cred că ați auzit că la Consiliu există o mare discuție pe acest subiect uh, cu serviciile juridice, dacă nu cumva, uh, conform articolului 1 sau 3, Consiliul este singurul care ar avea competență aici, trebuie să avem mare grijă să vedem ce angajamente și a Comisia față de Consiliu. În orice caz, temeiul juridic nu poate fi modificat unilateral și, din câte am auzit eu, uh, de la Consiliu, uh, sunt încă state care nu se aliniază la unanimitate. Procedura este necesară și de aceea aș vrea să mai spun o dată la modul general că uh, sunt foarte multe amendamente uh, și sunt foarte este foarte important să ținem cont de două cauze de la Curtea de Justiție, Dona Ochemii și încă o cauză. Acolo s-a uh, făcut referire la uh, secretizarea unor documente ale Comisiei Europene care, care nu ar trebui să rămână uh, secrete, clasificate. Și deci nu trebuie să respingem nici amendamentele care merg în același sens. În ceea ce privește protecția uh, uh, martorilor, este Uh, un subiect foarte important pentru comisie și e elementar faptul că fără martori nu ar fi putut fi uh, descoperite foarte multe cartele. Deci uh, e probabil cea mai importantă procedură pe care a reușit să o încheie Comisia Europeană în ultimii ani și anume a, uh, o procedură de demascare a unor carteluri care a fost făcută cu ajutorul uh, Uh, martorilor. Deci e foarte important ca programele de clemență să rămână valabile și pe viitor. E vorba de uh, carteluri ale căror lucrători uh, trag un semnal de alarmă și atenționează comisia. E foarte important ca aceștia să nu fie sancționați și deci e foarte important să fie protejați. Ca și până acum, aceste întreprinderi care trag un semnal de alarmă trebuie să nu fie sancționate. Sigur că trebuie să plătească despăgubirile pentru care sunt vinovate, dar nu trebuie să fie sancționate suplimentar de comisie. De aceea doresc să mulțumesc colegilor care uh, au fost atenți la toate aceste detalii și au reușit să depună amendamente. Cred că cam atât aș avea de spus în introducere. Aștept cu foarte mare nerăbdare ce au de spus uh, colegii de la celelalte grupuri în legătură cu amendamentele lor și voi mai face câteva observații la sfârșit. Mulțumesc foarte mult! Okay, thank you. I'll uh, now go... Mulțumesc. Mă îndrept acum către raportorii din umbră, socialiști și democrați. Domnul Presedo, mulțumesc uh, și mulțumesc și uh, domnului Schwab și mulțumesc pentru ocazia repetată de a putea face schimb de puncte de vedere pe acest dosar. Va trebui să continuăm să facem pentru că nu avem timp, adică, mă rog, mă scuzați, dar nu avem timp și până în 27 ianuarie va trebui să muncim din greu, încă de pe acum, în ce privește temeiul juridic. Aș dori doar să vă reamintesc că atunci când am vorbit de tema asta, e clar că afectează dreptul, la, dreptul concurenței, dar uh, are legătură strânsă și cu uh, dreptul la protecția judiciară E clar că în unele state membre e o temă care afectează dezvoltarea și există necesitatea formală a avea, de a avea o legislație, dar poate, asta se poate doar printr-o intervenție parlamentară, de aceea temei juridic propus de Comisie permite o intervenție parlamentară adecvată și garantează uh, îndeplinirea acestui obiectiv. Cred că responsabilitatea asta realizat cu cele 25 amende, din care am prezentat doar două, ar putea ține de ceea ce în acest moment s-ar considera ca fiind competența exclusivă a Comisiei Jurii. Aș dori să mă refer la cele amendamente care se leagă de preocupările noastre. E vorba de pilonul privat, dreptul la, la concurență, În audierea comisarului uh, de resort, îmi amintesc că grupul popular, grupul socialist, uh, Tot și-au exprimat prioritatea de a avea o inițiativă legislativă în cadrul acțiunilor colective în acest domeniu, din diferite domenii, din diferite motive. Până la urmă, nu e o directivă care afectează direct acțiunile uh, colective. Cred că faptul că Comisia juridică ține acest, are aceste competențe importante, garantează că va exista o coerență orizontală. Eu consider că amendamentele mele se referă la următoarele aspecte, unele cu caracter tehnic, dar încercând să introducem efecte de, ce țin de acorduri extrajuridice sau cu caracter nelitigios, cu metode care nu neapărat sunt pecuniare, dar care satisfac uh, reparația uh, prejudiciului. În primul rând, cred că e important să garanteze posibilitatea unor acțiuni din partea unor reprezentanți a unei sau mai multe persoane care sunt uh, victime acestor daune din motive economice, dar nu numai, din motive de securitate juridică, pentru a evita soluții contradictorii în justiție și de aceea cred că asta nu trebuie să depinde doar de voința, de voința unui stat membru, ci de posibilitatea de a reprezenta una sau mai multe persoane. Cred că asta face parte din principiul reprezentării. Cred că trebuie să protejăm uh, acele uh, programe de clemență și aici trebuie să aflăm echilibru între protecția acestor programe, dar și a garanta dreptul la apărare a victimelor care trebuie să aibă acces la informațiile de care au nevoie. Pentru a satisface pretențiile, în acest caz, eu cred că trebuie să garantăm întotdeauna un control judiciar și să conservăm aceste programe de clemență, dar în același timp să avem flexibilitatea care să ne permită să distingem între informații. De exemplu, există un program de protecție a martorilor cu informații utile, dar uh, nu cum ar fi identitatea martorului. Aceasta nu trebuie divulgată dacă o parte a documentului are o uh, informație valoroasă și altă parte care nu e relevantă, relevantă, dar oricum uh, trebuie uh, menținută, deci trebuie să existe acest echilibru uh, și să fie menținut și programul de clemență și apoi posibilitatea ca daunele care pot afecta întreprinderi și consumatori, deci persoane fizice și juridice, să uh, se refere fie la în o întreprindere, fie la clienți deci și consumatori în final. Deci aici trebuie să existe un echilibru ca pentru aceeași daună să nu se multiplice reclamațiile. Trebuie să existe o garanție aici și în același timp să ne asigurăm că nu există daune cu caracter punitiv și să stabilim o interrelație adecvată între acțiunile de tip privat și cele de tip public. Asta ar însemna să se facă o evaluare a unui comportament de natură anticompetitivă, dar oricum să găsim și să punem accentul pe compensațiile victimelor și pe soluționarea extrajudiciară eventual și numai după aceea să recurgem la uh, instanță, dar să existe o soluție care să comporte celeritate în orice caz. De aceea m-am gândit la o clauză de rezoluție și încă ceva care cred eu că e de mare importanță, ce anume acțiunile colective. Cred că o recomandare care să se refere la acțiunile uh, colective nu ar trebui să aibă caracter obligatoriu, dar asta ar însemna că în, câte, în câțiva ani să ne întâlnim cu un caz în care, cu cazuri în care să existe acțiuni de grup, acțiuni colective bazate pe principii foarte diferite. Deci să nu uh, dăm acum naștere, prin ceea ce facem acum, să dăm naștere în viitorul unor uh, situații foarte divergente. Deci trebuie să avem principii clare și aceleași pentru toți, ca statele membre să asigure acțiuni uh, cu opt-in în cazul anumitor acțiuni publice pentru a proteja victimele daunelor deși daunele luate una câte una sunt minore, dar daunele suferite de toți subiecții unei acțiuni colective sunt însemnate. Cred că această inițiativă ar trebui să țină cont de ceea ce am spus și în acest sens am uh, depus amendamente, am avut schimburi de impresie, cred că vom putea progresa în următoarele luni. Îmi exprim încă de pe acum satisfacția pentru ce am făcut până acum și sunt convins că și pe viitor vom uh, continua în acest fel. Mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult din partea Alde Sophie Intveld. Mulțumesc! În primul rând îi mulțumesc raportorului pentru modalitatea foarte inclusivă în care a lucrat, ca întotdeauna. Sunt de acord cu multe dintre cele spuse de domnul Sanchez Presedo și nu voi mai acoperi acele aspecte, însă aș dori să subliniez câteva observații de ordin general, suplimentare. Deseori se spune că este foarte important să existe uh, un proces echitabil, să se facă dreptate companiilor uh, care sunt uh, implicate în acțiuni de tip cartel. E adevărat că este o chestiune de drept fundamental, însă dacă ne uităm la procedurile Uniunii Europene, în principiu nu este vorba despre un proces echitabil, pentru că înseamnă că unu, una din părțile implicate în această infracțiune primește un avantaj, pentru că este gata să uh, îi să pârască, între ghilimele, cealaltă parte. Deci nu cred că acest gen de proces poate fi considerat echitabil. Comisia pare să aplice această procedură de clemență în mod automat, ca fiind singura opțiune pentru identificarea cartelurilor și aș vrea să întreb Comisia de ce nu investește și în alte metode de investigație în locul acestei proceduri de clemență. Procedura de clemență ar trebui să fie una dintre metode sau o metodă de ultimă instanță, de ultim recurs, suplimentară față de alte proceduri. De asemenea, cred că încălcăm tratatul dacă vorbim despre o interzicere completă a dezvăluirii informațiilor. Regula de bază este transparența. Mm, văd că cineva e foarte ocupat acolo la telefon. Prin urmare, nu se pot interzice complet dezvăluirile de informații pentru că asta vine, contravine tratatului. Orice astfel de interdicție trebuie să fie justificată de la caz la caz și trebuie lăsată poate la competența judecătorilor naționali. Sigur că Europa trebuie să poate să elaboreze niște orientări generale, dar decizia trebuie luată de la caz la caz. La amendamentul 158, care modifică articolul 6, se vorbește despre aceste orientări. Este o problemă destul de complexă aici, pentru că vorbim despre uh, um, inversarea sarcinii probei. Este vorba despre capacitatea de a demonstra un prejudiciu, însă cu condiția accesului la probe. Această condiționalitate face situația mm, victimelor foarte dificilă, pentru că le va fi foarte greu să fac o cerere de despăgubire în fața unei, uh, unui tribunal dacă nu dispun de acces la aceste probe și trebuie găsit o soluție aici. În așa fel încât victimele mici, deci părțile implicate mici uh, care cad victime acestor acțiuni de cartel să nu fie în imposibilitatea de a solicita despăgubiri în justiție susținem noțiunea de recurs colectiv în continuare și va trebui să vedem în uh, reuniunea raportorilor din umbră dacă vom reuși să avem o abordare uh, coordonată aici pe noțiunea de recurs colectiv, pentru că ar trebui să existe un echilibru bun între aplicarea în domeniul public și aplicarea în domeniul privat, pentru că cea din urmă nu ar trebui să fie practic imposibilă, deși prima rămâne regula. Și cu privire la ce spunea antevorbitorul meu, la amenziile din cadrul acestor cereri de despăgubire. Nu este vorba despre compensație, ci este vorba despre o sancțiune pentru o infracțiune. Și adresându-mă celor companii care cred că au fost tratate în mod inechitabil, le-aș spune să nu mai aibă acțiuni de tip uh, cartel și să nu ia niciun fel de măsuri anticoncurențiale. Asta este singura soluție. Mulțumesc din partea verzilor. Vorbește cineva? Ar fi fost tot Bas, dar nu e aici. Da, tot eu uh, îl înlocuiesc. Vă cer scuze încă o dată în numele colegului meu, care nu poate fi prezent. Aș vrea să spun câteva cuvinte în locul lui. Este un raport uh, pe care îl privim uh, într-un mod cu totul pozitiv, dar aș vrea să încep cu câteva observații generale. Prima, pentru majoritatea victimelor încălcărilor dreptului concurenței, astăzi nu este posibil să își exercite dreptul european individual de a beneficia de o despăgubire. De asemenea, este practic imposibil astăzi să măsurăm impactul încălcărilor dreptului concurenței asupra pieței interne, ceea ce afectează încrederea consumatorilor în piața internă. Asta a fost prima mea observație generală. A doua, ridică o problemă semnificativă dacă companiile nu primesc plângeri din partea consumatorilor, ar putea să-și imagineze că au dreptul să încalce regulile concurenței. Compromisul pe care ni-l uh, propune raportorul ar fi trebuit să permită rezolvarea acestei dificultăți majore. Din păcate, amendamentele propuse nu par să permită cu adevărat acest lucru, fără posibilitatea de a avea un mecanism de recurs colectiv, colectiv redress în engleză. Nu vedem modul în care aceste compromisuri ar putea să conducă la înlăturarea încălcărilor uh, dreptului concurenței pentru anumite companii. Absența acestui mecanism de recurs colectiv favorizează de facto acele companii care încalcă regulile concurenței. Din punctul nostru de vedere, este nevoie de acțiuni constrângătoare de tip privat sub forma acestui recurs colectiv și în cadrul uh, dreptului privat și în același timp avem nevoie de acțiuni constrângătoare care să fie întreprinse de autoritățile din domeniul concurenței care să stopeze abuzurile și să uh, înlăture posibilitatea ca operatorii economici să mai încalce regulile concurenței. Cele două mecanisme sunt la fel de importante și trebuie să fie introduse în dreptul european. Raportorul uh, nostru din umbră, care astăzi este absent, va continua să colaboreze cu raportorul și cu ceilalți colegi pentru a construi amendamente de compromis echilibrate care să conducă la un cadru juridic uh, protector față de victime, dacă este posibil acest cadru să fie disponibil înainte de sfârșitul acestei legislaturi. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor, din partea ECR, Da, din partea ICR v-am uh, transportat în altă sferă, domnule Pink. Mă voi rezuma la patru observații. ECR susține, surprinzător pentru unii, comis uh, propunerea comisiei. Suntem de acord că trebuie să ajungem la un echilibru între aplicarea privată și publică a legislației privind concurența. Uh, Ehm, această politică trebuie să se bucure de toate instrumentele necesare pentru a fi pusă în aplicare și în acest sens trebuie găsite măsuri de compensare pentru victimele încălcării uh, dreptului concurenței. Propunem ca această propunere a Comisiei să fie adoptată fără niciun fel de întârziere. Însă ne opunem uh, um, introducerii um, recursului colectiv. Uh, susținem recursul colectiv ca atare. Conceptul ar trebui să fie disponibil acolo unde legislația acordă drepturi cetățenilor și companiilor, dar nu credem că este necesar să introducem acest concept în această directivă. Recomandarea Comisiei vizează în acest domeniu un abo o abordare coerentă, orizontală, cu privire la Uh, recursul colectiv la nivel european, dar nu încearcă să armonizeze acest sistem într-o rețetă universală care până la urmă nu se va mai potrivi nicăieri. Am înaintat 10 amendamente la această propunere care mai trebuie rafinată, precizată uh, și pentru a ne asigura că textul rămâne cât mai apropiat de recomandarea inițială a Comisiei această propunere va avea un uh, impact foarte mare asupra legislației naționale și uh, dorim să se mm, să se elimine toate acele alineate care afectează uh, independența dreptului național. Având în vedere rolul crucial al uh, justiției uh, publice, al dreptului public în acest domeniu, trebuie să ne asigurăm că nu se afectează în niciun fel eficiența programelor de clemență. Pentru sancționarea uh, cartelurilor uh, se oferă imunitate sau o sancțiune redusă în schimbul cooperării. Programele de clemență sunt instrumentul cel mai eficient pentru identificarea și combaterea cartelurilor. Informațiile furnizate de astfel de martori sunt extrem de valoroase și la fel este și protecția lor. Prin urmare, pentru a păstra aceste avantaje, ar trebui să, să menținem regulile privind um, dezvăluirea informațiilor, așa cum sunt ele propuse de comisie. Uh, nu sunt de acord cu uh, colegii care doresc să slăbească aceste garanții atât de necesare pentru martori și pentru cei care participă la programele de clemență. Doamnelor și domnilor, nu există nicio altă alternativă față de aceste mărturii ce am putea să facem dacă nu am avea aceste programe de clemență? Am pune telefoanele sub ascultare? Am face spionaj, după cum face NSA? Există o atingere a, a confidențialității aici care este absolut fără precedent. Adresându-mă doamnei Indveld, îi voi spune că vom ajunge exact la acest gen de situație dacă nu respectăm propunerea comisiei. Mulțumesc foarte mult. Jurgen, din partea GUE. Mulțumesc, Sharon. În primul rând, mulțumesc foarte mult raportorului. Doresc să mulțumesc și comisiei. A fost uh, o perioadă premergătoare destul de lungă și iată că acum avem în față o propunere concretă din partea Comisiei și de aceea doresc să mulțumesc Comisiei. După părerea mea, această propunere este concludentă. Probabil că mai necesită câteva mici modificări tehnice, câteva adaptări fine, însă, per total, mi se pare că propunerea este cât se poate de bună, cât se poate de solidă. Vom încerca să consolidăm și noi uh, direcția găsită de comisie. Aș avea câteva observații. În primul rând, în ceea ce privește acțiunile colective, cred că e foarte important să fie și ele uh, luate în calcul. Nu știu dacă aici în raport sau dacă nu cumva are Comisia intenția să realizeze o directivă generală privind acțiunile colective. Poate că atunci ar fi mai util uh, să fim precauți cu acest subiect în textul actual și să așteptăm uh, directiva specializată. Nu aș avea nimic împotrivă dacă se consideră că este nevoie de prevederi a, aici, în acest text, privind acțiunile colective. Sau poate că se dorește împărțirea acțiunilor colective în mai multe texte legislative, nu știu, însă ar trebui să aflăm. Din motivele pe care le-am numit, Uh, susțin propunerea comisiei. Per total, nu am depus amendamente, însă suntem uh, interesați de colaborarea cu raportorul la o poziție comună și mă bucur foarte mult uh, că s-a ajuns până aici. Mulțumesc! Aici se încheie runda de raportori din umbră. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Martin, vă rog. Te rog, Hans-Peter. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am să fiu succint, pentru că antevorbitorii mei au spus uh, tot ce era interesant. Am să vorbesc și eu germană, pentru că văd că sunt vorbitori de germană aici. Din păcate, avem din nou de-a face cu niște măsuri extrem de dificil formulate, extrem de greoaie, știu că nu e vina raportorului, ci că așa a venit propunerea comisiei, însă, în lumina dezbaterii europene pe care o avem acum, pe plan general, cred că ar trebui să ne gândim la o simplificare a textului, la un rezumat al lui. Asta ar fi una. În al doilea rând, aș vrea să vă întreb ce credeți că se poate face la modul concret uh, aici? Și anume, aș vrea să fie clar Aș vrea să fie clar care este temeiul juridic și care este amprenta legislativă, practic, pentru um, acest text, pentru că eu cred că fiecare amendament introdus trebuie să țină cont de multe, multe aspecte. Sigur că fiecare parte interesată are multe interese aici, însă noi trebuie să ținem cont de interesele alegătorilor, în primul rând. Mulțumesc! Foarte bine! Eu am depus 46 de amendamente personal, deci ar fi bine să intervin și eu. Cred că uh, amendamentele mele respectau liniile care s-au mai discutat la comisia noastră în trecut, deci probabil că nu vă vor surprinde. Aș dori doar să subliniez câteva. În primul rând, amânarea sancțiunilor publice eu nu cred că amenziile trebuie limitate aici, însă ce, ce mă interesa pe mine, de fapt? Amenziile pot fi atât de mari încât să scoată din afaceri întreprinderea respectivă și nu cred că ne dorim asta de tragul angajaților. Însă nu avem ce să-i facem, uneori se întâmplă. Și asta înseamnă că uh, angajații nu primesc niciun fel de compensare, deci voiam doar să vă semnalez acest lucru. În unele cazuri, cred că trebuie să fie posibil să existe un fel de amânare sau de eșalonare a plății amenzii, pentru că nu cred că dorim ca uh, plata amenzii să uh, uh, aibă întâietate în fața despăgubirii consumatorilor. În ceea ce privește divulgarea probelor și procedura de clemență, cred că este un echilibru foarte delicat aici. Aș dori să uh, Mm, îl punem pur și simplu la punct mai fin și nu să eliminăm părți din acest lucru. Pentru că uneori informațiile trebuie divulgate, altfel consumatorii rămân pur și simplu în aer și nu reușesc să primească despăgubiri adecvate. Cred că există diverse nuanțe aici, însă am încercat să le menționez prin amendamente. În ceea ce privește perioada Termenul de prescripție. Am folosit același termen care se folosește în Regatul Unit. Este... E cea mai mare piață pentru acțiunile în despăgubiri și avem un standard destul de scăzut, dar în fine, pentru că vine din Regatul Unit nu înseamnă că e prost neapărat. În ceea ce privește transferările costurilor, acestea uneori sunt într-adevăr transmise în lanțul de aprovizionare și e foarte greu să se găsească probe. De aceea am depus amendamente pentru a mai nuanța situația, pentru că nu vreau să spun că e necesar să se inverseze sarcina probei. Însă cred că este o presupunere comercială logică și atât în cazul de tranzacții comerciale între firme și de tranzacții între firme și consumatori, avem un punct de pornire rezonabil aici, pentru că, încă o dată, o întreprindere care a făcut parte din, dintr-un cartel este cea care știe sau nu dacă s-au uh, transmis anumite informații. De asemenea, am sugerat, am sugerat să avem și o uh, opțiune de soluționare a litigilor uh, consensuală, pentru că noi suntem pentru mecanismele alternative de soluționare a litigilor și deci ar fi bine să avem și această opțiune. Mai sunt și câteva alte lucruri care cred că sunt potrivite cu ce au mai spus alții în amendamentele lor. În orice caz, am încercat să găsesc uh, o cale de mijloc între ce îmi spune inima, și anume să cer prevederi mult mai puternice, și uh, ce îmi spune rațiunea pentru a obține un echilibru. Asta voiam eu să zic. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, comisia dorește să intervină? Nu-mi face nimeni semn. Dorește comisia să ia cuvântul? Vă rog să vă anunțați. Mulțumesc, doamnă președinte, chiar că pe scurt. După cum a spus și domnul Schwab, uh, Comisia nu consideră că există vreun motiv să modificăm temeiul juridic al propunerii, ne bucurăm să continuăm să lucrăm cu Parlamentul European pe acest act legislativ. De asemenea, salutăm angajamentul conferinței președinților de a duce la bun sfârșit acest proces legislativ înainte de următoarele alegeri parlamentare europene și uh, mă bucur să accept invitația domnului Schwab de a discuta cu el și cu raportorii din umbră diferite elemente ale propunerii legislative, printre altele. Am înțeles că mai mulți membri din Parlament sunt preocupați de rolul uh, pe care îl poate juca clemența în aplicarea legii și cum putem găsi un echilibru optim. Mulțumesc! Mulțumesc, Andreas! Mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori să mă refer direct la această concluzie spusă de uh, reprezentantul comisiei. După cum ați auzit, am invitat comisia. Colegul Martin trebuie să știe că am și avut o audiere la care au participat absolut toți cei interesați, au fost invitați, procesul a fost de la bun început foarte transparent. și este un domeniu de care Comisia Econ se ocupă de ani de zile, ține de concurență, cu siguranță, și domnul Presedu a fost raportor și eu, și am mai fost și domnul Tremos a avut un raport. În principiu sunt foarte multe elemente uh, pe care Comisia le-a propus de la început și a fost un proces transparent în tot timpul acesta. Eu vreau să spun foarte clar în discuția noastră că, pe de o parte, există argumente foarte generale cum ar fi dorința colegului Martin ca acest text să nu mai fie atât de greoi. Pe de altă parte, din păcate, toate detaliile sunt foarte importante. Aș vrea să-i mai spun ceva colegei Intveld, care a spus că aici nu avem principiul unui proces corect, fair trial. Însă, aici nu e un proces de sancționare, pur și simplu Uh, noi discutăm despre proceduri și în permanență trebuie să se aplice principiul statului de drept care trebuie să facă tot ce trebuie făcut. În primul rând să introducă măsuri de descurajare, de atenuare și în cazul unde trebuie să aplice sancțiuni. Trebuie să se aplice legislația, iar amenziile și sancțiunile ce derivă de aici Uh, pot fi considerate că țin pur și simplu de ordinea publică și nu pot fi reduse exagerat. În al doilea rând, au fost menționate foarte multe puncte în legătură cu care suntem de acord cu Comisia. Mă bucur că domnul Clute a spus că e vorba aici de o punere la punct a detaliilor la modul tehnic. Colegul Epping a depus 10 amendamente și uh, a lăudat la început propunerea, însă după aceea, depunând amendamente, a arătat că mai e loc de mai bine în anumite aspecte. Cred că Comisia, prin această propunere, a dorit să introducă elementele acțiunilor colective într-o recomandare pentru Consiliu. Pe de altă parte, sigur că devine destul de presantă nevoia de a găsi o soluție în legătură cu această directivă. Și de ce? După cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, în statele membre există mari diferențe în legătură cu acest proces. Unele state membre încearcă să grupeze acțiunile similare, transformându-le într-un fel de acțiuni colective. În Germania avem un, o legislație privind procesul specific de exemplu, uh, pentru abonații telefonici s-au grupat, um, s-a încercat să se grupeze acțiunile, însă s-a dovedit până la urmă că nu e atât de simplu pe cum pare. Și în orice caz, cred că e clar că trebuie să facem un pas înainte în toate cele 28 de state membre pentru a ajunge la o similaritate a sistemelor, ca să putem avea măsuri, colect măsuri transfrontaliere în legătură cu acțiunile colective și cred că cu toții ne dorim o aliniere în acest sens. Apoi, Comisia cred că a făcut o separare clară între um, acțiunile colective în statele membre și, pe de altă parte, domenii armonizate la nivel european în diverse chestiuni juridice care sunt afectate de această directivă. Apoi, ce se întâmplă cu documentele pe care le divulgă uh, martorii în legătură cu întreprinderile și ce se poate face cu întreprinderile vizate. După cum spunea și Comisia, o întreprindere poate participa la acest program doar dacă există uh, probe că documentele divulgate vor fi protejate până la sfârșit. Numai atunci se poate avea acces la acele puncte care sunt în interesul cetățenilor. Există, deci, atunci interesul de a proteja acele documente. La articolul 6, alineatul A și B, se vorbește despre uh, documentele care trebuie să fie protejate în mod absolut și nu trebuie niciun caz să fie făcute publice. Curtea de Justiție a tratat uh, tangențial acest subiect în cauzele pe care le-am menționat și a arătat că nu e deloc atât de simplu. Un, lucru, un uh, funcționar de la comisie ne-a spus că, cu o anumită ocazie, un uh, judecător de la curte a spus că, de fapt, ar fi posibil să se găsească o soluție mai simplă. Însă, în orice caz, eu am găsit o formulare la articolul 6 care completează articolul 5 și anume am spus că judecătorul trebuie în primul rând să evalueze toate probele relevante și să le analizeze în totalitate din perspectiva păgubiților și din perspectiva întreprinderii vinovate, care însă a pus, a pus benevol la dispoziția Comisiei documentul respectiv. În orice caz, cred că vom putea discuta toate aceste lucruri și cu Comisia și la reuniunea raportorilor din umbră săptămâna viitoare. După părerea noastră, cred că vom găsi un compromis în legătură cu articolul 6. Instanța responsabilă trebuie să se asigure că toate documentele ce au fost transmise pot fi evaluate la modul serios. Apoi, se vorbește despre protecția uh, martorilor în cazul procedurii de cartel Și mai departe, această directivă reglementează doar procedura în instanță. Doamna Invelt a vorbit uh, despre interesele diverselor părți care au interesul de a-și aduce probe pentru a-și susține argumentele, însă, în Comisia este prima instanță care poate avea o privire de ansamblu asupra tuturor documentelor. Și atunci e foarte important ce se întâmplă cu accesul la documente în cadrul proceselor civile. Deci, după ce a fost depusă uh, o plângere, după ce s-a început o acțiune. Și aici trebuie respectate prevederile din regulamentul 1 pe 2003. Probele trebuie protejate în orice caz și trebuie să se găsească reguli cât mai corecte În orice caz, Comisia va adopta până la urmă prevederile cele mai bune. Apoi, mai departe, întreprinderile care sunt acuzate pot utiliza argumentul că de fapt, de vină este o altă întreprindere din lanțul de subcontractare, aducând probe chiar, chiar ele. Iar aici, dacă întreprinderea vizată direct și cea vizată indirect aduc împreună probe, atunci va trebui să se răspândească în întreaga Europa informația cu privire la situația lor. Și ce a propus Comisia a fost ca până la urmă ambele acțiuni să poată uh, fi soluționate pozitiv prin transmiterea uh, probelor mai departe. Însă, ce dorim noi este să nu poată fi posibil aici duplicarea. Articolul 12, alineatul 2, este foarte important aici. Domnule Sanchez Presedo, v-ați și referit la el, ați depus un amendament foarte interesant. Suntem de acord cu faptul că trebuie ca numai o parte să primească despăgubiri și nu mai multe, să nu există o duplicare a despăgubirii pentru același prejudiciu. Instanța care trebuie să decidă dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat o, uh, o stabilire de suprapreț trebuie să țină cont de toate aceste lucruri. Este imposibil să cunoască toate probele din întreaga Europa, trebuie doar să verifice dacă partea uh, și-a uh, adus suficiente probe în fața instanței sale. Doamnă președinte, nu vreau să mă lungesc prea mult. Mai sunt și alte chestiuni foarte importante. De exemplu, răspunderea comună și răspunderea separată. Mai este și chestiunea termenelor propuse de comisie, însă legătură cu aceste puncte va trebui să mai discutăm. Doamnă președinte, în orice caz, cred că a fost foarte bine că am putut asculta toate argumentele colegilor care au intervenit. Voi încerca să țin cont de toate acestea. Colegul Sanchez Presedo s-a referit la presiunea timpului. Să știți că dorim să găsim cât mai repede o soluție, însă, până la urmă, soluția găsită trebuie să fie cât se poate de rezonabilă și să fie în interesul consumatorilor, dar și în interesul sistemului, să poată fi ă, demascate cât mai repede cartelurile. Și cred că suntem pe calea cea bună aici, însă trebuie să avem mare grijă pentru că ce face Comisia cu mare succes în demontarea cartelurilor se face și cu ajutorul programului de clemență și nu trebuie să uităm acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Haideți să vedem. Încercăm să votăm în decembrie. Va trebui să amânăm acest punct. E o comunicare pe care nu am citit-o pentru că nu erau suficienți deputați în sală ca să, care să asculte comunicările. Haideți să revenim la comunicările președintei. No. We haven't got a proposed new date, but anyway. Nu avem o propunere de dată nouă, dar va trebui să vă transmitem informația când o vom avea. Dacă suntem gata la timp pentru jurii, poate că atunci mai putem aștepta puțin. Poate că va fi 27 ianuarie, spune președinta. Iată, deci o actualizare instant. 27 ianuarie probabil că vom vota. Mulțumesc mult tuturor, haideți să trecem mai departe la ultimul punct, 8, asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Raportorul este Sampo Terho. L-am și văzut adineaur. Sampo. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc în primul rând tuturor celor care ați uh, depus amendamente la raportul meu în general. acestea au fost constructive și își doresc îmbunătățirea raportului. În cursul acestei discuții nu mai voi intra în detaliile raportului, ci pe scurt voi încerca să îi reiau principalele uh, axe. În primul rând, uh, de la prima discuție mi-am dat seama că există o înțelegere comună a faptului că o armonizare europeană în acest domeniu nu e necesară sau cel puțin nu una puternică, însă un schimb de cunoștințe și de bune practici poate fi util. De asemenea, responsabilitatea individuală trebuie menținută mm, mereu pentru a evita așa numitul hazard moral. Și apoi, dezastrele naturale și cele provocate de om sunt acoperite de două tipuri uh, diferite de asigurări, deci nu trebuie făcută confuzia între cele două. Uh, Apoi, în urma acestor principii și conform lor, pot accepta foarte ușor amendamentele care se referă la măsuri de precauție, reguli de siguranță, informații și uh, care adaugă exemple, cum ar fi numărul 1563. Uh, mă opun unor amendamente pentru că nu văd uh, care e nevoia de a repeta anumite concepte care deja există în document. De asemenea, conform principiului că în acest caz o singură soluție nu se potrivește tuturor, nu susțin amendamentele care se referă la armonizare. În plus, la anumite amendamente n-am înțeles exact care este scopul acestora. Poate s-a pierdut toată cu traducerea, deci poate voi cere clarificare în legătură cu următoarele amendamente. Numărul 1, Langen, 12 și 34. Uh, deja am pregătit pe aceste baze amendamente de compromis, uh, raportul din umbră le-au primit deja și acum aștept să văd care sunt comentariile și opiniile noastre. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc și acum din partea PPE, domnul Langen. Vielen Dank. Uh, mulțumesc foarte mult raportorului. Cred că cele 68 de amendamente arată că raportul este deja bun, că probabil pe aici, pe acolo vom găsi noi soluții, însă nu, să știți că nu am primit încă compromisurile pe care le-ați menționat. Eu nu le-am văzut încă. Oricum, nici dacă nu le-am văzut eu, nu contează pentru că timp mai avem. Cred că obiectivul comisiei este unul corect și anume să uh, răspândească asigurările pentru clădiri în caz de dezastre naturale după diversele inundații din uh, anii trecuți. Sunt vizate aici uh, clădiri uh, publice și private, iar uh, tarifele pentru asigurări par să fie pozitive, reprezintă un avantaj Există tot felul de uh, prime globale pentru asigurările împotriva catastrofelor naturale. Apoi uh, ar fi sigur utilă o asigurare specifică pentru întreprinderi și pentru întreprinderi offshore. Apoi, în propunerea comisiei se spune că ar fi bine să existe o subvenție de la stat pentru proprietari pentru asigurările pentru clădiri împotriva catastrofelor. Și asta am arătat și am consolidat și eu într-un amendament. Mai departe, cred că trebuie să respingem apoi uh, asigurarea neobligatorie, pentru că aceasta poate fi foarte scumpă sau chiar să nu acopere anumite riscuri care apar din când în când. Așadar, date fiind cele 66 de amendamente, vom reuși să ajungem la o poziție comună și vom reuși să avem o asigurare obligatorie pentru cetățeni. Sper ca prevederile să fie simplificate. Colegul raportor a reușit să vină cu un text foarte bun și sper să uh, meargă totul bine în orice caz, să știți că ppo ul vă va susține și pentru acest raport bun. Okay, and for the S&D, Antolin. Eh, nu, scuzați, pentru socialiști, eh, domnul Presedo, da. Mulțumesc. De fapt, eu sunt eh, locțitor al unui colegi care nu poate fi aici astăzi, dar care mi-a Uh, transmis uh, mulțumirile față de raportor și tuturor celor care au contribuit la eforturile acestuia uh, și la elaborarea raportului. Amendamentele prezentate de azi sunt o bună continuare a discuției de până acum din comisia noastră și consideră că nu sunt mari probleme pentru a putea ajunge la un compromis privitor la aceste amendamente și consideră că amendamentele uh, vorbesc de necesitatea unei politice europene comune în uh, domeniul uh, dezastrelor naturale, consideră că Uniunea Europeană are un rol important de jucat, mai ales în cadrul informației. Uh, și trebuie uh, cunoscut răspândirea asigurărilor, ce riscuri își asumă asiguratorilor. Informațiile acestea sunt inegale de la stat la stat, deci consideră că a dispune de date în acest domeniu ar fi foarte important mai ales în acele state care nu au resursele necesare uh, și de asemenea mm, sublinează că amendamentele relevă necesitatea de a asigura acest uh, rol uh, pentru Uniunea Europeană și statele membre trebuie să continue politica de prevenire a dezastrelor naturale, pentru că o prevenire neadecvată este uneori și cauza uh, lipsei punerii în aplicare legală a asigurărilor în acest domeniu Astfel, asta poate duce la daune mai uh, grave și atunci trebuie să existe o politică adecvată de prevenire și cooperare. În final, colega transmite convingerea sa că nu vor exista mari dificultăți în a elabora uh, amendamentele de compromis și a ajunge la un rezultat pozitiv. Thank you very much. Uh, now for... Mulțumesc. Acum uh, ALDE. Domnul Torvalds, uh, mulțumesc, n-am foarte multe comentarii, nici grupul meu, cred că este un raport echilibrat. Mm, am depus doar două amendamente. Mă întreb uh, cum m-am mai întrebat și cu alte ocazii, de ce ne ocupăm de dezastre naturale și de cele provocate de om în același document. Am avea probabil nevoie de o a treia categorie, cred că am menționat asta data trecută, am putea avea o directivă a dezastrelor provocate de comisie, care să se integreze și în peisaj. La un dezastru natural, ceea ce m-a și întrebat domnul Terho, nu există vinovat. Deci nu există o persoană de la care să cer despăgubiri. Deci atât, sunt două tipuri de dezastre diferite. Și celălalt amendament al meu spune că trebuie să ne gândim și la ceea ce fac celelalte direcții generale ale comisiei și ce fac și celelalte comisii parlamentare. Din câte știu eu, comisia se ocupă de directiva pentru responsabilitate pentru mediul natural și aduce la zi uh, directiva pentru uh, responsabilitatea în caz de accidente nucleare. Directivele acelea au mare legătură cu raportul și, uh, și cred că ar fi trebuit să ținem seama de acest lucru ca să nu avem suprapuneri cu ceea ce s-a mai scris în alte directive sau rapoarte. Dar acestea fiind spuse, cred că rezultatul final va fi unul pozitiv cu ajutorul domnului Terho. Cam atât uh, am avut de spus, dar uh, cu mențiunea asta deza- dezastrelor provocate de comisie să fie adăugat. Mulțumesc și acum uh, Verzi. în nume propriu, da. Bun, da, sigur, doamna președinte, de data asta nume propriu, spune domnul BC, în legătură cu raportul Terho, Uh, și mulțumesc domnului Terho pentru propunerile sale de compromis. În general, ni se par acceptabile aceste propuneri, însă noi credem că sunt insuficiente. Există totuși acorduri de fond între noi, domnule Terho, și acum trebuie să încercăm să rezolvăm problemele care au mai rămas. Amendamentele acestea nu dau dovadă de nicio ambiție puternică la nivel european și nu permit să ajungem la o armonizare europeană în acest domeniu al prevenției și al asigurării. Din contră, noi credem că trebuie să avem mai multă convergență în ce privește protecția împotriva riscurilor care sunt sau au o natură din ce în ce mai convergentă. Am uh, depus anumite amendamente și le reamintesc aici foarte rapid, rata penetrării ar trebui completată cu o rată a adecvării polițelor de asigurare în legătură cu riscurile sau raport cu riscurile, riscurile naturale și cele uh, legate de activitatea umană sunt din ce în ce mai mult de aceeași natură, dar sunt și transfrontaliere, după cum am văzut, de exemplu, recent, cu inundațiile uh, Dunării, provocate Dunăre, și atunci uh, reacția noastră trebuie să fie și a transfrontalieră. Alt element uh, e necesară o armonizare europeană a informațiilor precontractuale, ale polițiilor de asigurare, în spiritul, desigur, celorlalte legi europene. Apoi, e nevoie să înființăm o bază de date europene privitoare la zonele supuse riscului, de exemplu, sub forma unor website-uri interactive. Și apoi, trebuie ca Uniunea Europeană să joace un rol mai mare, dar și autoritățile naționale în ce privește furnizarea de informații către consumatori. Și apoi, domnule Terho a cerut explicații în legătură cu amendamentul 12 al nostru, uh, Ați spus că nu-l înțelegeți. E vorba de un uh, amendament bun, nu l-am aici în fața ochilor, însă vrea să spună foarte simplu că granița între catastrofele naturale și cele provocate de om uh, e din ce în ce mai neclară și mai uh, permeabilă. Deci, pe de-o parte, activitățile noastre umane și consecințele lor asupra ansamblului ecosistemelor Um, pot duce la catastrofe și trebuie să vedem lucrurile în mod global. Mulțumesc! Thank you for the ECR. Mulțumim, Ashley, din partea ECR. Deci, domnul Fox, mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc și raportorului. Cred că raportul inițial a fost bine întocmit și, în uh, contrar celor spuse de antevorbitorul meu, cred că nu avem nevoie de o acțiune europeană în acest domeniu. Susțin majoritatea amendamentelor eh, care sunt echilibrate și Uh, punctul de vedere conform uh, căruia trebuie să existe o uh, diferență între modul în care ne ocupăm de dezastrele naturale și cele provocate de om. Deci armonizarea nu întotdeauna este bună. Multe amendamente cer măsuri de precauție și preventive care să fie introduse la nivelul statelor membre și regionale și e bine venit acest apel pentru că autoritățile naționale au un rol fundamental pentru că cunosc riscul fiecarei țări și uh, susțin o conduită responsabilă a cetățenilor. Aceste amendamente, în general, sunt pozitive, cred eu, pentru că mm, recunosc faptul că nu există o soluție uh, adecvată pentru toată lumea. Mă îngrijorează puțin uh, formularea unui anume amendament. E vorba de produse de asigurări toxice. Cred că e puțin prea jignitor și uh, întreb raportorul dacă asta, această formulare va fi inclusă în, compromis, în compromisurile uh, pe care le va elabora, dar, în general, uh, amendamentele, majoritatea lor, oricum, sunt bune și vor îmbunătăți textul. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că de la GUE nu e nimeni de față. Werner dorește să revină. Ich habe noch etwas vergessen. Da, am uitat ceva. Amendamentul 1 în textul uh, în engleză văd că este ceva diferit. Eu am spus în germană că uh, nevoile comerciale la nivel european trebuie în orice caz, adică atunci când este absolut necesar. Asta am vrut eu să spun în germană. Și a fost uh, tradus în engleză ca în special, adică e un sens invers decât cel dorit de mine. Probabil că e greu de tradus. Văd că aici se spune în special în text, într-adevăr, dar eu voiam să spun uh, în mod necesar. De ce doar o observație de formulare. Mulțumesc. I, I understand you're saying it should... Bine, am înțeles că spuneai că trebuie să se facă o modificare în limba engleză, da. Posibil și nu în special. Bine, Vom ține cont de asta. E la amendamentul 1, da? Foarte bine. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Bun. Sampo, ai cuvântul din nou, în încheiere. Just very briefly, I want to thank... Mulțumesc uh, foarte pe scurt, mulțumesc tuturor pentru contribuții și pentru clarificări. Aștept cu nerăbdare reuniunea raportorilor din umbră, probabil uh, săptămâna viitoare, sper. Obiectivul meu, încă de la început, este să construiesc un text scurt, dar care să arate în mod ferm poziția Parlamentului European în răspuns uh, față de uh, Cartea Verde a Comisiei Europene și sper că împreună vom putea elabora un astfel de raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mă bucur să văd că totul decurge așa de bine. Pe 17 decembrie se va vota în comisie, sperăm să fie posibil, și apoi vom merge în prima sesiune plenară din februarie. Acesta este calendarul. Asta a fost ordinea de zi pentru astăzi. Mâine dimineață avem un schimb de opinii cu Angel Guria, secretarul general al OCDE și pot să vă asigur că va fi foarte interesant ca de obicei și sper că veți fi prezenți. Aștept cu nerăbdare uh, discuțiile de mâine. Pe mâine.